So, colleagues, if everyone can take their seats now, we're very grateful. Thank you very much. so, okay, colleagues, good morning. This is... Bună ziua, dragi colegi. Este o întâlnire în comun a Comisiilor de Afaceri Externe și de Dezvoltare din Parlamentul European. Avem numai câteva puncte ordinare pe ordinea de zi, Cred că putem să adoptăm ordinea de zi. Punctul 2. Anunțurile președintei. Nu am niciun fel de anunț pentru azi dimineață, așadar vă mulțumesc. Stimați colegi, trecem acum la această întâlnire extraordinară pentru ziua de azi. Este lansarea noului plan umanitar pentru Irak și este o conferință deosebit de importantă și în numele Comisiilor de Afaceri Externe și de Dezvoltare vreau să vă urez un călduraz bun venit la acest eveniment extraordinar care a fost coorganizat de Uniunea Europeană și de um, Organizația Națiunilor Unite. Stimați deputați, stimați invitați, este un moment de criză cel în care noi ne întâlnim mai mult de 3 milioane de oameni au fost strămutați în Irak din cauza violențelor, ceea ce um, a adus sistemul de ajutor umanitar într-un moment de criză. Sunt cifre care ne amețesc. Și din cauza violențelor este foarte greu să aducem ajutor celor care au nevoie de el. Și știm <clears throat> că din cauza faptului că cei de la ISI avansează, situația femeilor și a copiilor și a vârstnicilor a devenit foarte urgentă. Există foarte mulți uh, copii strămutați sau refugiați care nu mai au deloc acces la educație și copilăria lor va fi marcată de traumatisme și de violențe. De aceea, știți că ieri, când am luat cuvântul um, reprezentanților oficiali la o conferință pe tema anului dezvoltării, și mi s-a spus că uh, e foarte greu atunci când mai mulți ani la rând nu ai putut să ai acces la educație. Întreaga copilărie și o bună parte din viața îți rămân marcate. Deci trebuie să facem mai multe în Irak ca să facem față nevoilor umanitare și trebuie să ne concentrăm pe educația noi generații. Acum este marea mea plăcere azi dimineață să o uh, salut pe doamna Kuwakang, care este <clears throat> secretar general adjunct la um, um, înaltul comisariat ONU pentru um, refugiați, de asemenea și pe domnul Stilianides, comisar pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor. Doamnă Kang, este o onoare pentru noi să vă avem aici. Dumneavoastră reprezentați națiunile ONU la biroul de coordonare a um, ajutorului umanitar pentru Irak dar vă ocupați și de um, răspunsurile la crizele umanitare și gestionarea și găsirea de finanțare. Domnule comisar Cristianides, <clears throat> ne bucurăm să vă ascultăm încă o dată printre noi. Știm uh, cât de mult Uniunea Europeană a încercat să fie prezentă în regiune, mai ales în Siria și în Irak, din cauza crizelor recente. Lumea nu a rămas fără bani și acum trebuie să facem tot ce trebuie pentru ca finanțarea să fie disponibilă pentru cei care se află la ananghe. Domnule Brock, dumneavoastră doriți să adăugați ceva? Domnul Brock, dezbaterea noastră de aici este de cea mai mare importanță. Eu tocmai am discutat cu președintele Parlamentului irachian și știu că această conferință va fi utilă ca să creeze o situație de stabilitate. Eu am prezidat o delegație, uh, prezidez mai bine, o delegație care se va deplasa mâine în Iran și cred că trebuie să avem o imagine de ansamblu uh, a ceea ce se întâmplă în regiune, pentru că dacă nu reușim să avem din nou un climat de stabilitate în Irak și în restul regiunii, și dacă nu reușim să avem unitate în sânul societății, atunci consecințele vor fi dezastroase minoritatea sunii nu trebuie să se, sunită nu trebuie să se uh, simtă arătată cu degetul și nu trebuie să fie întotdeauna victima ciocnirilor și a conflictelor. De aceea sunt bucuros de faptul că discutăm despre ajutorul umanitar pentru Irak Dar oricum nu se poate să ai stabilitate fără creștere economică și <clears throat> pace socială. Toate sunt interdependente. Și de aceea salut și eu prezența domnului comisar și a doamnei secretar general adjunct de la uh, Organizația Organizația Mondială a Sănătății și mă bucur că-l văd din nou pe prietenul nostru, Tony Lake. Mulțumim foarte mult pentru că ai venit, ca să avem o dezbatere cât mai largă. Vă mulțumesc și să avem o discuție rodnică. Mulțumim și noi. Trecem acum la oratorii noștri din, de azi dimineață. Mai întâi o să dăm cuvântul doamnei Kang. Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair, uh, Mr. Mulțumesc, uh, doamna președinte, domnule președinte Brog, domnule Filanides, stimați uh, membri ai delegației irachene, doamnelor și domnilor, <clears throat> în numele uh, domnului Ban Ki-moon, secretariatul uh, general și în numele domnului Steven O'Brien, noul coordonator pentru ajutorul umanitar și în numele tuturor echipelor angajate în Irak, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici ca să vă manifestați solidaritatea față de oamenii din Irak. Vreau să mulțumesc Parlamentul European pentru că adăpostește acest eveniment directoratului ECO de la Comisia Europeană pentru rolul dumneavoastră în Irak și peste tot în lume. Uh, excelențe, doamnelor și domnilor, în ultimele 18 luni, oamenii din Irak au suferit o tragedie cumplită care continuă să se dezvolte și astăzi. În urmă cu un an, în jur de uh, 500.000 de iracheni au trebuit să fugă din cauza violențelor dintre guvern și um, ISIS și alte uh, grupuri rebele. Acum acest număr s-a dublat pentru că foarte multe porțiuni din teritoriul țării uh, au căzut între mâinile ISIS și familiile au trebuit să fugă. Unele au fugit de mai multe ori din diferite locuri ca să încearcă să se pună la adăpost de violență. Alții nici măcar nu știu unde pot să găsească condiții de siguranță, pentru că ei nu sunt vinovați pentru uh, violențele sectariste în toate aceste um, milioane de oameni care au fost strămutați, sunt foarte mulți um, um, copii și foarte mulți tineri, pentru că, um, cum spuneam, ei nu știu unde să găsească o, um, adăpost. În ultimul, uh, ultimele luni, mai multe sute de mii de oameni au plecat din Ramadic, atunci când ISIS a devenit uh, um, o putere în această regiune și toate comunitățile au fost afectate de violență. Economiile, economia a fost perturbată, nici uh, spitalele și nici uh, sectorul îngrijirilor de sănătate nu mai funcționează. Foarte multe școli au fost folosite pentru a adăposti uh, refugiații sau în scopuri militare a crescut șomajul, au scăzut salariile, a crescut costul vieții, femei și um, fetițe au fost um, răpite, violate sau altfel victimele violenței și mulți uh, uh, băieți au fost obligați să lupte sau să fugă ca să-și salveze viețile și peste tot la, um, de, pe, pe lungul drumurilor și la punctele de control și în școli există oameni care au trebuit să fugă, însă ei nu au acces la nimic, nici la educație, nici la um, apă curată, nici la alimentație. Și în ciuda acestei uh, situații complete, uh, Organizația Națiunilor ONU a încercat să facă tot ce poate pentru a aduce cât de cât o mână de ajutor acestor oameni. Noi am putut să oferim ajutor la numai puțin de 2 milioane de iracheni în toate regiunile lumii. Le uh, distribuim hrană, um, apă și uh, kituri de supraviețuire peste tot în Irak. De asemenea, există rațiuni alimentare care sunt distribuite lunar în taberele de refugiați și de asemenea trimite medicamente și tot necesarul clinicelor uh, uh care se află în aceste tabere de refugiați și de asemenea oferim sprijin psihologic celor care au uh, fost victimele unor traume. Însă, <clears throat> dacă nu avem mai mult ajutor, cam 50% dintre toate aceste programe umanitare vor trebui să fie uh, suspendate sau oprite complet în ultimele săptămâni. Există un risc enorm ca milioane de oameni să nu mai aibă nici hrană, nici apă sau uh, servicii de sănătate de bază. Este de aceea, uh, din acest motiv, noi ne-am gândit astăzi aici ca să lansăm acest plan uh, de răspuns umanitar pentru Irak, care se bazează pe o nouă strategie ce reflectă situația din ultimele 9 luni. Noi am considerat că avem nevoie de 497,9 milioane de dolari ca să oferim Uh, sprijin pentru a salva viețile și a proteja 5,6 milioane de oameni în Irak pentru restul anului și toată comunitatea uh, um, care se ocupă de ajutor umanitar are nevoie de acest sprijin ca să-și continue eforturile în Irak. Am văzut cu toții această criză în direct mm, pe ecranele televizoarelor sau calculatoarelor noastre. Din momentul în care Mosul a fost cucerit în condiții de violență groaznice, am văzut imaginile familiilor care Uh, um, erau abandonate pe muntele Sinai și am văzut cum a căzut Ramadi. Sunt catastrofe de zi cu zi în Irak. Noi căutăm soluții ca să punem capăt violenței, însă trebuie să facem tot ce ne stă în putință ca să-i ajutăm pe oamenii din Irak. Poporul din Irak are nevoie de ajutor nostru acum. Acest plan de răspuns umanitar va oferi o metodă concretă pentru a răspunde nevoilor urgente a femeilor, copiilor, băiețeilor și oamenilor din Irak. Nu trebuie să dezamăgim. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Kang. Domnule comisar să aveți cuvântul. Dear Linda, dear Elmar, your excellency. Dragă Linda, dragă Elmar, excelențele voastre, domnule Aljaburi, excelențele voastre, domnule ministru Cindy, Excelențe, doamnelor și domnilor, înainte și de toate, permiteți-mi să mulțumesc uh, președinților uh, celor două comisii de afaceri externe și dezvoltare pentru găzduirea acestui eveniment de marcă. Colegul meu, colegii mei Elmar Brock și Linda McKeven, care au arătat de multe ori angajamentul lor într-o ajutorarea poporului irachian, pentru că acesta să poată să se orienteze către un viitor mai bun pentru, viitoare, pentru generațiile viitoare. Țin să mulțumesc și excelențelor, excelenței sale, domnul uh, dr. Salim Abdullah al-Jaburi, uh, purtător de cuvânt a Parlamentului irachian, președintele Parlamentului, și uh, domnului Ali Sindi, ministru al planificării în uh, Guvernul Regional Kurdistan, pentru a mi se fi alăturat astăzi. Dragi prieteni, la un an de la primul val de deplasare din Irak, poporul suferă încă în urma unui conflict devastator, un conflict care a dus la una dintre cele mai grave crize umanitare ale vremurilor noastre. Permiteți-mi să mă folosesc de această ocazie pentru a condamna puternic uh, SIL, metodele sale, regimul terorii și distrugerea pe care le aduc SIL trebuie să înceteze. Misiunea mea are două scopuri. În primul rând, voi exprima în persoană solidaritatea Uniunii Europene față de poporul ira irachian și guvernul irachian. De asemenea, țin să-i asigur că angajamentul nostru este unul solid și pe termen lung. În al doilea rând, vreau să văd cu ochii mei care este situația la fața locului. Vreau să pot evalua nevoile și să identific lacunele. Voi uh, vizita tabere uh, de refugiați și de persoane deflasate în intern. Persoane care au trebuit să-și lase în urmă casele și proprietățile din diferite regiuni și orașe, inclusiv din Ramadi, de unde mai mult de 200.000 de persoane au uh, fugit. Mă voi afla acolo și voi vorbi cu oamenii pentru a auzi din gura lor ce experiențe cumplite au trăit și pentru a le spune că nu sunt singuri. Doamna Kang va oferit deja câteva cifre în privința crizei umanitare din Irak. Mai mult de 8 milioane de persoane au nevoie disperată de asistență. Aproape jumătate dintre aceste persoane sunt copii. Aceste cifre au crescut cu 400% în doar un an de zile. Dar s-ar putea să fim departe de capătul conflictului. Ce e mai rău va să vină. Aproape 2 milioane de persoane suplimentare ar putea fi deplasate până la finele anului actual. Această criză afectează întreaga țară și toate comunitățile irachiene. Vă vom arăta peste câteva momente un uh, mic film care arată fa- adevărata a acestei trage- tragedii. Este vorba despre oameni care depind de ajutorul nostru. Iar uh, sprijinul trebuie să fie unul colectiv solidaritatea noastră, efortul nostru de solidaritate trebuie să continue și trebuie să fie tangibil și concret. Mă bucur că Uniunea Europeană s-a ridicat într-adevăr la nivelul răspunderii sale morale. Încă de la începutul crizei, Uniunea Europeană a fost unul dintre donatorii umanitari cei mai de seamă în Irak. Doar um, regatul Arabiei Saudite Uh, are o contribuție similară și țin să mulțumesc Arabiei Saudite pentru generozitatea sa. Dar sprijinul nostru colectiv trebuie să fie consolidat. Adevărul este că răspunsul umanitar în Irak este subfinanțat și subfinanțarea este gravă, iar ca rezultat al acestei subfinanțări, milioane de oameni vor rămâne fără acces la hrană, la apă potabilă, la adăpost, la îngrijiri de sănătate. Elementele vitale, elementele de bază ale vieții. E o vorba de o chestiune de viață și de moarte. Mai mult chiar, această situație reprezintă o mare amenințare la adresa securității pentru că destabilizează, că, pentru că efectul de destabilizare este la adresa nu doar a țării, ci și a întregii regiuni care a intrat într-un cerc vicios al violențelor și fragmentării. Asigurarea finanțării pentru ajutorarea victimelor din Irak nu este doar o obligație de ordin moral, ci este o necesitate din punct de vedere al securității și tocmai de aceea ar trebui să figureze drept o prioritate uh, foarte însemnată pentru Uniunea Europeană, pentru autoritățile irachene și, în general, pentru comunitatea internațională. Sprijinul nostru trebuie să ajungă la toți oamenii vulnerabili și trebuie să se bazeze pe nevoi și nici de cum pe chestiuni politice și nu trebuie să țină seama de religie, de afiliări comunitare, de geografie. Dragi prieteni, aștept cu mare nerăbdare prezentările și discuțiile de astăzi. Dar înainte de toate, vă invit să ne uităm la filmul Națiunilor Unite în privința situației din Irak. Irakienii au devenit niște nimicuri, fără scop, fără valoare pe lumea asta. De ce? ne-au dat afară din casă sub amenințarea armelor. Când am plecat, nu ne-a sărit nimeni în ajutor. În regiune, toată lumea ne urăște. În Irak, tragedia umanitară e în plină desfășurare. Ofensiva din partea grupărilor extremiste a necat mare parte din țară în violență. Drept urmare, din ianuarie 2014, 2,9 milioane de civili înspăimântați și-au părăsit locuințele și s-au refugiat în comunități gazdă sau în tabere. Farhad Hussein, Consiliul de Ministri irachian. <clears throat> Persoanele deplasate au devenit o provocare uriașă pentru Irak. Avem nevoie disperată de ajutor din partea comunității internaționale și din partea Națiunilor Unite. De la izbucnirea crizei, agențiile umanitare au pus la dispoziție adăposturi, hrană, mâncare, apă și salubritate, îngrijiri de sănătate, aprovizionare de urgență, școli și mijloace de subzistență. Copiii, femeile și vârstnicii vulnerabili sunt protejați. Ali Sindi, guvernoratul regional Kurdistan. De la începutul crizei ne-am deschis bugetul și casele pentru a-i primi și ajuta pe acești oameni. Nu cred însă că ne putem descurca singuri. În plus, e o răspundere internațională. Ni se spune să mai așteptăm o zi, o săptămână, două, dar e greu, fiecare zi e mai grea. Eu am copii, cei mai mici sunt gemeni. E foarte greu să îngrijești cum trebuie aici. Sper ca băița asta să le mai aline suferința și să-i răcorească. Cu ce a greșit micuța asta să merite așa ceva? De ce trebuie să trăiască în cort, în plin deșert? Conflictul va continua peste vară. Situația s-ar putea înrăutăți. Serviciile de care depind milioane de oameni vulnerabili își epuizează resursele financiare. În câteva luni, mai mult de jumătate din operațiunile umanitare vor fi oprite sau reduse. Irakul e în criză de timp. some of the camps in uh, în unele tabere în uh, Irak, dar și în Iordania și în Liban, în Turcia. Situația este îngrozitor de grea. Trebuie să facem ceva în această privință. Trebuie să găsim o soluție pentru a continua ajutoarele umanitare, pentru că în aceste tabere situația se va înrăutăți. Tocmai de aceea aștept cu mare interes uh, discursul din partea domnului Salim Abdullah Al-Jaburi, președintele Parlamentului irakian. Pentru că ne va putea spune din uh, perspectiva poziției sale de președinte al Parlamentului, dar și din uh, propria sa experiență, dacă Irakul mai are vreo șansă de a deveni stabil, care mm, este un element uh, esențial. Domnule președinte, aveți cuvântul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 الله الرحمن الرحيم السيد رئيس لجنة العلاقات في البرلمان الأوروبي المحترم السيدات السادة الحضور Domnule președinte, dragi colegi, domnilor și domnilor, sunt încântat să iau cuvântul astăzi în fața dumneavoastră cu ocazia lansării planului de pentru a găsi un răspuns umanitar pentru situația din Irak. Dați-mi voie mai întâi să vă mulțumesc în numele meu și în numele poporului irachian pentru organizarea acestei conferințe și aș dori de asemenea să mulțumesc și echipei Națiunilor Unite sub președinția doamnei Liz Carandi, care a lucrat din greu pentru a organiza acest plan. Așa că mă adresez acum tuturor organizațiilor umanitare care lucrează în Irak și cărora vreau să le mulțumesc pentru eforturile imense uh, pe care le-au depus tocmai pentru a ușura suferința poporului irachian, imigranților și celor care au fost victimele terorismului. Noi venim din Irak, e în adevărat leagăn al civilizației și iată că astăzi această regiune a lumii se află într-o situație disperată și poporul său este pur și simplu uh, într-o suferință imensă și asta din cauza terorismului, care are o influență negativă asupra poporului, asupra instituțiilor noastre și care amenință viitorul poporului nostru. Din punct de vedere politic, Irakul astăzi este o țară care se descurcă destul de bine pentru a face față acestui terorism internațional care are un impact nu numai asupra Irakului, ci și asupra uh, scenei inter- politice internaționale. Terorismul nu cunoaște frontiere și nu există niciun fel de excepții în acest sens. De aceea efortul nostru trebuie să fie la înălțime. Organizațiile internaționale trebuie să lucreze împreună cu noi și toți cei care sunt factori uh, de decizie implicați să conlucreze tocmai pentru a nu lăsa acest uh, fenomen al terorismului să vină și să ne impună un alt mod de viață pe teritoriile noastre. Trebuie să facem față terorismului, iar asta de fapt reprezintă o adevărată investiție de viitor pentru poporul nostru, pentru fetele noastre, pentru copiii noștri, în așa fel încât aceștia să aibă o viață decentă și asta pe uh, baza demnității de la care au dreptul. Și, de altfel, munca noastră trebuie să se, se bazează pe uh, donațiile pe care le primim. Așa că aș dori să mulțumesc tuturor celor implicați, tuturor donatorilor pentru eforturile pe care le-au simțit până în prezent pentru a ajuta persoanele strămutate. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la alinarea suferințelor tuturor categoriilor uh, populației, persoane vârstnice, femei, persoane strămutate și așa mai departe. Conferința donatorilor a contribuit la alinarea acestei suferințe și la salvarea a sute de vieți de femei, bărbați, copii și a permis de asemenea distribuirea de ajutor umanitar, de hrană, de medicamente, organizarea unor cursuri în niște condiții extrem de complicate și astfel comunitatea internațională și de altfel lansez un apel în acest sens, vă rog să continuați să dați dovadă de generozitate și să răspundeți în mod favorabil acestui plan de răspuns umanitar pe care îl lansăm astăzi. Situația umanitară s-a deteriorat în ultima vreme, mai ales după atacurile în, în orașul Ramadi. Iar provocările cu care ne confruntăm astăzi în Irak ne depășesc, depășesc capacitățile noastre ale Irakului. Irakul întotdeauna în istorie a fost o țară donatoare care întotdeauna a dus ajutor tuturor celor care au avut nevoie, refugiaților, în materie de educație, de dezvoltare. Dar iată că astăzi circumstanțele pe care le cunoaștem, situația țării noastre, care uh, de fapt coincide și cu o scădere a prețului petrolului, fac în așa fel încât Irakul nu mai este în măsură să răspundă nevoilor a câtorva milioane de persoane strămutate și nu mai este în măsură să facă față singur acestui fenomen de terorism, uh, a cărui violență depășește orice imaginație și încalcă în mod flagrant toate, toate legile atât divine cât și uh, legile omenești. De aceea, guvernul irachian a încercat să aloce mii de milioane de dolari pentru a ajuta persoanele strămutate. Am creat de altfel și un comitet specializat pentru a monitoriza situația persoanelor strămutate și a celor persoane care sunt victime ale violenței, pentru a le propune serviciile necesare de urgență. Irakul a adoptat un plan integrat pentru reconstrucție în acele regiuni care au fost eliberate uh, și-au scăpat de sub ghearele teroriștilor. Și astfel putem ajuta aceste orașe în așa fel încât să primească noi locuitori astăzi. Am organizat un centru operațional la nivel național care lucrează 24 de ore din 24 pentru a monitoriza situația, pentru a vedea care sunt evoluțiile recente ale acestor persoane strămutate. Am organizat chiar și o celulă de criză în fiecare minister la nivel guvernamental există un comitet de urgență uh, condus de către guvernator și noi urmărim de aproape situația în mod uh, zilnic și reacționăm prin intermediul Ministerului și prin intermediul Parlamentului. Doamnelor și domnilor, situația cu care ne confruntăm astăzi este o situație uh, care se răuntățește pe zi ce trece și suferința cetățenilor este proporțională cu această agravare, cu această deteriorare. Și tocmai de aceea lansez un apel către dumneavoastră de la această tribună, către toate țările donatoare, pentru a aduce un ajutor urgent în cadrul acestui plan pe care îl lansăm astăzi. Pericolul terorismului nu amenință doar victimele la fața locului, ci e un pericol care nu are frontiere. E un pericol care pune uh, sub semnul întrebării întreaga societate și depășește orice frontiere. Și în încheiere aș dori să salut eforturile făcute de organizațiile umanitare internaționale, mai ales acele ONG-uri care lucrează în Irak. Aceste organizații au uh, lucrat în niște condiții extrem de grele, extrem de periculoase și au reușit astfel să aibă acces la persoanele strămutate care se află în anumite colțuri de lume uitate. Așa că vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru aceste eforturi și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că uh, ați ascultat prezentarea mea. Thank you very much, President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și acum aș dori să-i dau cuvântul domnului Anthony Lake. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimate domnule comisar, stimați colegi, dați-mi voie intervenție cu microfon, vă rugăm. Did anybody hear me? Yes. No. Okay. Uh, I... Acum se aude? Bun, foarte bine. Vreau să încep cu o veste bună, deși timidă. Irakul nu a devenit, așa cum unii dintre noi s-au temut, un fel de criză uitată în timp ce lumea se concentrează pe alte conflicte și alte situații de urgență peste tot uh, în lume. Și, într-adevăr, în fiecare zi vedem că Irakul continuă să, facă, să fie în uh, ziare, în, um, la televizor, în uh, media sociale. Însă, vestea proastă este că aceste discuții, aceste bloguri, aceste dezbateri sunt mai degrabă despre conflictele la nivel militar și politic decât despre suferința umană provocată de această situație. Acum un an de zile, uh, sute de mii de persoane au uh, trebuit să fugă din Mosul și femei și copii au fost pur și simplu vânduți ca și cum erau mărfuri de vânzare pe piață, ca să nu mai vorbim de violența sexuală, de crime. Astăzi, atenția acordată, de fapt, este una diferită, deși atrocitățile continuă, așa că în zilele ce vor urma, noi va trebui să tragem semnalul de alarmă. Pentru că e vorba de o situație de criză, o criză care continuă. Așa că haideți să ne uităm mai întâi la câteva cifre. După cum spuneam, peste 8 milioane de persoane în Irak au nevoie de asistență urgentă. Foarte mulți copii. Haideți să vă imaginați așa, preț de o secundă, un numărul de cetățeni de 5 ori mai mult decât orașul Bruxelles și uh, împrejurimile acestuia. Doar în luna trecută, 180.000 uh, de oameni au trebuit să fugă din Ramadi și un sfert de milion de refugiați din Siria s-au uh, deplasat înspre alte regiuni pentru a găsi uh, adăpost. Doar în Kurdistan există acum aproape un milion de persoane strămutate. Acestea sunt statistici. Statistici aș spune niște cifre seci, însă nu uitați că e vorba de oameni, oameni, familii care uh, au trebuit să-și părăsească serviciile, casele, comunitățile, femei și bărbați care se luptă în fiecare zi să supraviețuiască, să-și protejeze copiii, să aibă niște copii în continuare pe cât posibil fericiți și sănătoși. Copii care trebuie să se joace și să învețe. Însă nu trebuie să uităm că această criză afectează nu doar uh, persoanele strămutate, ci de asemenea afectează și generozitatea și capacitățile comunităților de primire, guvernelor, um, asociațiilor umanitare, care se luptă să facă față modificărilor rapide ce intervin. E vorba de acea dorință de a avea acces la cei care au nevoie de asistență și această, această nevoie crește în fiecare zi. La asta putem adăuga faptul că nu putem prezice cum vor evalua lucrurile și situația umanitară, situația de securitate se modifică aproape în fiecare zi și foarte multe persoane uh, sunt mobile, ceea ce îngreunează acordarea ajutorului. Așa că e clar că noi trebuie să avem o viziune. O viziune pentru că e vorba de sute de mii de persoane strămutate care vor continua să uh, existe. Și chiar și în aceste circunstanțe, noi trebuie totuși să ne menținem curajul, pentru că, într-adevăr, reușim să facem o diferență, să îmbunătățim situația. Partenerii noștri umanitari astăzi, împreună cu uh, diferitele guverne, reușesc să ofere asistență uh, de bază pentru aproape 2 milioane de persoane. Există anumite tabere care au fost construite în iulie anul trecut și care uh, acum adăpostesc 240.000 de oameni. 13 astfel adiționale tabere sunt necesare pe viitor pentru a face față tuturor nevoilor a existat uh, o campanie uh, de vaccinare împotriva poliomelitei uh, și am reușit să vaccinăm astfel 5,3 milioane de copii aproape 270.000 de copii deplasați, care de fapt sunt victimele cele mai inocente ale acestui conflict, au reușit să aibă acces la anumite forme de învățământ. Dar e clar că există în continuare dificultăți și capacitatea noastră de a oferi ajutorul necesar deocamdată nu mai este la înălțimea nevoilor. 4,4 milioane de persoane, repet, 4,4 milioane de indivizi, de cetățeni au nevoie de asistență sub formă ranei. Peste 3 milioane de copii uh, de vârstă școlară, 3 milioane, nu au acces la educație. 650.000 de copii pur și simplu au ratat aproape un an întreg de școală. Peste șapte milioane de persoane au nevoie de apă potabilă, de servicii de sănătate și servicii sanitare, pentru că e clar că există dificultăți la acest nivel în comunitățile cele mai vulnerabile, holeră și alte boli care ar putea să apară și care reprezintă o amenințare reală. Și haideți să nu uităm nici actele de violență oribile cu care se confruntă oamenii din Irak, mai ales femeile și copiii care sunt abuzați din punct de vedere sexual, sunt transformați în sclavi. Și sincer, mi-e, mi-e foarte greu chiar să și folosesc acest cuvânt, sclavie, sclav sexual, dar toate aceste lucruri sunt reale, se întâmplă în fiecare zi. Sunt copii care sunt utilizați ca niște uh, uh, bombe ambulante sau ca niște scuturi umane. Și acest lucru e clar că reprezintă o amenințare nu numai pentru prezentul lor, ci și pentru viitorul lor. Faptul că se combină o nutriție proastă, îngrijire de sănătate neadecvate, uh, faptul că există violență Uh, pentru că dacă nu ai un corp sănătos, o minte sănătoasă într-un corp sănătos, e clar că e foarte greu să-ți imaginezi viitorul și e foarte greu să-ți imaginezi cum anume vei reconstrui, vei fi în măsură să reconstruiești Irakul după o astfel de perioadă de conflict. Și îi rămân atât de multe provocări nerezolvate, atât de multe uh, nevoi ce nu sunt acoperite. Ar fi foarte simplu într-o astfel de situație să te descurajezi, dar vreau să vă amintesc un lucru. 90% din ceea ce trebuie să facem și 80% din nevoile pe care le au aceste sute de mii de uh, copii și familiile lor pot fi acoperite. Așa că, așa, având în vedere operațiile umanitare din Irak, noi trebuie acum să facem o alegere. Fie să le continuăm, fie să le oprim în următoarele luni. Deci, e vorba de un uh, apel urgent. Cât de urgent? Ei bine, Uh, ajutorul să formă hranei a fost uh, uh, accentuat în regiunea Dahuk, acolo unde există cele mai multe persoane strămutate. Și avem de asemenea și tabere cu, de refugiați în care serviciile uh, care oferă apă potabilă și igienă sunt de asemenea la limită. E clar că e vorba de o perioadă foarte critică pentru că uh, vin lunile cele mai călduroase ci uh, există riscul de epidemii. Evident, există situația de urgență, însă trebuie să fim și realiști. Și e clar că, la nivel umanitar global, uh, resursele noastre sunt limitate, nevoile cresc. Așa că uh, trebuie să Să fim atenți la ceea ce putem face, apelul nostru. Avem nevoie în următoarele șase luni de 500 de milioane de dolari. Dacă nu obținem acești bani, atunci operațiunile noastre vor fi aproape oprite și nu ne putem permite acest lucru. Nu putem lăsa baltă oamenii aceștia curajoși din Irak, care în fiecare zi se luptă să supraviețească. Și de fiecare dată când mă întâlnesc cu oamenii de acolo, dacă de câte ori discut cu ei și văd lumea prin din punctul lor de vedere al acestor persoane strămutate. Mi-aduc aminte că e vorba de anumite provocări la nivel psihologic cu care ei se confruntă. Am vizitat districtul Ainkawa, în Erbil, în ianuarie anul acesta și uh, am întâlnit o familie într-un shopping, uh, într-un mall de shopping care fusese pe jumătate construit și de fapt acolo s-au aciuat ca să-și găsească un, un, un adăpost iar familia era compusă din uh, soț, uh, soția însărcinată, o mamă oarbă și trei tineri, co- trei copii mici. Ei au reușit să fugă și în ciuda unor condiții dificile, fără uh, niciun fel de îngrijiri de bază, au, au uh, reușit să se descurce și uh, bebelușul, o fetiță, uh, s-a născut fără complicații. Dar este clar că Ă, situația pe care o avem acum nici măcar nu se compară cu ceea ce am lăsat în urma noastră, mi-a spus uh, tatăl de familie. Dar ne bucurăm de faptul că am reușit să fim în viață și că suntem sănătoși. Și am înțeles, am auzit asta de foarte multe ori și este clar că e nevoie de uh, uh, uh, eforturi și din partea noastră. Și în ciuda celor îndurate, familia respectivă, ca și alte familii din Irak, în continuare au speranță. Speranță pentru ei înșiși, pentru regiune, pentru, uh, pentru viitor, pentru Irak. De aceea, ajutorul pe care îl cerem astăzi nu e pentru agențiile Națiunilor Unite, ci mai degrabă pentru a putea menține speranța în acești copii, în aceste familii, în viitorul lor. Mulțumesc! Thank you very much, Anthony Lake. Mulțumesc, domnule Anthony Lake. Îi voi da acum cuvântul doamnei dr. Margaret Chan, director general al Organizației Mondiale a Sănătății. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnilor președ... domnilor și doamnă președinte, excelențele voastre, domnule comisar, doamnă Khan și sora mea, Anthony Lake. Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, bună dimineața! E vorba despre un titlu onorific pentru Anthony Lake, acel de soră a mea. Ați auzit în această dimineață o întreagă litanie de statistici îngrozitoare, care arată disperarea poporului irachian. Fratele sau sora mea, Anthony Lake, v-a descris atât de bine situația. Situația la fața locului este foarte rea și se înrăutățește pe zi ce trece. Tensiunile sectare și conflictul armat închid calea către un refugiu sigur pentru aceste populații strămutate. Accesul la serviciile de sănătate de bază reprezintă o nevoie imediată pentru aproape șapte milioane de persoane populația deservită direct prin uh, cele 77 de centre de îngrijiri de sănătate existente uh, este estimată în mod conservator la circa 2,7 milioane de persoane. Uh, centrele medicale sunt suprapopulate și există o adevărată penurie de medicamente și materiale medicale, chiar și în spitalele de referință. În patru dintre cele mai afectate regiuni, 14 spitale și mai mult de 160 de centre medicale au fost deteriorate sau distruse. În anumite zone, mai mult de 45% din personalul medical a fugit. Permiteți-mi să subliniez. Dreptul umanitar internațional, care cere protejarea personalului medical, a spitalelor și a ambulanțelor, trebuie să fie respectat de toate părțile beligerante. Serviciile publice, serviciile pentru apă, uh, hrană și salubritate se prăbușesc. Aglomerarea și condițiile neigienice vin însoțite de un risc ridicat pentru, de maladii infecțioase, mai ales pentru milioanele de persoane strămutate. Temperaturile estivale extreme, așa cum spunea și Anthony, măresc riscul și suferința oamenilor. Cazuri de rujeol au fost raportate în toate cele 18 guvernorate. Holera a devenit endemică. Leishmanioza este în creștere. S-au raportat două cazuri de poliomielită anul trecut, punând astfel capăt uh, statutului de uh, stat indemn de boală pentru Irak, statut de care s-a bucurat de 14 ani. Iată deci cum uh, intră sistemul public în colaps în Irak. Oamenii nu mai au acces la imunizare. Așa cum știm din experiența trecutului, uh, virusul poliomielitei, ca și alte virusuri, sunt uh, foarte istețe și uh, exploatează oportunitățile deschise de conflict. Oameni cu afecțiuni cronice, precum uh, boli de inimă, diabet și cancer, au nevoie de medicamente în permanență, dar majoritatea -au, au trebuit să-și întrerupă tratamentul. Lanțul de uh, furnizare național cu medicamente de bază a fost uh, rupt. Agențiile umanitare încearcă să umple acest gol însă sunt împiedicate de insecuritate, de inaccesibilitatea drumurilor, de penurii de combustibil și de penele de curent care întrerup lanțul frigului. În ciuda tuturor acestor provocări, OMS și partenerii săi din domeniul sanitar au făcut multe până acum pentru ca mm, serviciile de sănătate esențiale să rămână funcționale. Milioane de persoane au fost ajutate cu medicamente de bază și cu servicii, chiar și în zonele în care conflictul face ravagii. Așa cum vă spunea și Tony, copiii au fost vaccinați. Dar, doamnelor și domnilor, fără fonduri, 84% din toate proiectele sanitare actuale și centrele de sănătate își vor închide ușile până la finele lunii actuale, ale lunii iunie. Gândiți-vă o clipă ce înseamnă asta pentru oamenii din Irak. Pentru o femeie însărcinată, pentru un copil cu pneumonie sau cu diaree, boli care pot deveni ușor mortale dacă nu sunt tratate la timp, pentru un hipertensiv care are nevoie de medicamente pentru a preveni un AVC sau un atac de cord, plus toți acei răniți care au nevoie de îngrijiri post-traumă sau măcar de analgezice. Și gândiți-vă ce înseamnă asta pentru securitatea sanitară din regiune și dincolo. Epidemiile, virusii nu respectă granițele țărilor. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să subliniez din nou înainte de a termina. Poporul irachian are nevoie disperată de ajutor a avea grijă de aceste nevoi ale oamenilor reprezintă un imperativ umanitar, dar reprezintă și o premisă pentru restabilirea și stabilitatea durabilă ale acestei țări. Tocmai pentru că se pot face atât de multe prin intervenții simple și necostisitoare, finanțarea sănătății reprezintă o contribuție neprețuită la alienarea suferinței și a deznădejdii a milioane și milioane de oameni. Vă rog, dați-le această speranță. Vă mulțumesc. Um, thank, thank you, Dr. Chan. I think we heard... Mulțumesc, doamnă doctor Chang. Cred că ambii oratori ne-au subliniat urgența nevoii de a acționa și toată lumea prezentă astăzi aici Trebuie să se gândească ce înseamnă dacă spitalele se închid la sfârșitul lunii iunie. Trebuie neapărat să fim la înălțime, pentru că altfel o să vedem și mai multe imagini care ne vor uh, um, rămâne pe conștiință. Acum am să rog pe vorbitorii noștri să elibereze locul la prezidiu ca să permitem uh, doamnei Elize Lagrand să vină să ia loc. So our next speakers, colleagues. Dragi colegi, <clears throat> acum dau cuvântul doamnei Elize Grant, care este um, reprezentant adjunct a secretarului general al ONU, care se ocupă de coordonarea ajutorului umanitar pentru Irak. Doamne Grant, cred că sunteți persoana cea mai bine plasată ca să ne spună azi dimineața care sunt nevoile și ce sperat că vom reuși să facem în urma conferinței de astăzi. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să-mi exprim uh, respectul față de invitații de azi dimineață. Ce vreau să fac în următoarele momente este să vă dau o imagine de ansamblu a nevoilor umanitare. Am pregătit o prezentare PowerPoint care mă va ajuta. Vreau mai întâi să vă spun care sunt punctele cheie. Criza umanitară din Irak este una dintre cele mai brutale și complexe din lume. Mai mulți uh, oratori au evidențiat acest lucru. De asemenea, este una dintre crizele care evoluează cel mai rapid. Oamenii care au nevoie de sprijin pentru a supraviețui s-a quadruplat în ultimele luni. De aceea, noi la unul spunem că sunt, este o criză care evoluează foarte repede. Această criză are un impact asupra celor 18 provincii din țară. În ce privește numărul oamenilor care au nevoie de ajutor, vedeți unde sunt nevoile cele mai mari pe hartă. Cu cât este mai mare cer, cu atât mai mari nevoile. Avem mai mult de un milion și jumătate de oameni care au nevoie de ajutor în uh, Minoan, în Kirkuk, uh, 1,8 uh, milioane și așa mai departe. Acum, așa cum au spus și colegii, în jur de 8,2 milioane de persoane au nevoie de ajutor. Noi știm că în următoarele luni situația umanitară se va înrăutăți Planurile noastre sugerează că 1,7 milioane de oameni în plus s-ar putea să aibă nevoie de ajutor, ceea ce înseamnă că până la sfârșitul anului 2015 10 milioane de um, iracheni riscă să aibă nevoie de ajutor, știind că populația totală a țării este de 36 de milioane. În plus de faptul că este una dintre crizele cele mai complexe și care evoluează cel mai rapid în lume, este și o criză care a pus la grea încercare capacitățile agențiilor de ajutor umanitar și așa cum v-au arătat Tony și alții, mai mult de 4,4 milioane de oameni au nevoie de hrană. Să nu uităm că principalele zone agricole din Irak, inclusiv părți din delta, acum sunt controlate de uh, ISIS, ceea ce reprezintă o mare provocare pentru uh, aprovizionarea cu hrană și comunitățile Gaza peste tot în Irak i-au primit pe oameni, uh, pe cei care au fugit și au fost uh, strămutați și generozitatea lor ne-a uh, servit de lecție tuturor, însă trebuie să nu uităm că și această generozitate are niște limite și are un cost. Foarte multe comunități acum se află în sărăcie din cauza faptului că au trebuit să primească multe alte persoane în casele lor. Sunt multe provocări în Irak. Președintele Parlamentului a arătat, la fel ca și cu domnul comisar și domnul Tonilec, uh, au arătat că țara se află pe muche de cuțit acum. Nu putem decât să tot insistăm asupra acestui lucru dacă uh, operațiunile umanitare se prăbușesc și așa se va întâmpla dacă nu avem ajutor suplimentar, reconcilierea națională în Irak va fi subminată și vor exista și mai multe fragmentări. Tocmai în momentul în care este un punct de răscruce pentru Irak, trebuie să fim solidari cu guvernul și cu poporul din Irak. Azi dimineață deja am spus că cele mai grave încălcări ale drepturilor omului din lume se întâmplă în Irak și de aceea partenerii noștri spun că este în primul rând o criză de protecție a drepturilor omului. Am vorbit despre diferitele tipuri de violență uh, care afectează pe um, irakieni. Am vorbit despre faptul că există o întreagă generație de tineri care se află într-o situație de risc. Tensiunile Uh, uh, sectariste se înrăutățesc și mai mult de 3 milioane de oameni au fost obligați să-și părăsească casele. O treime din teritoriul țării, ce apare în albastru închis și albastru deschis, este uh, um, foarte greu de atins. Tocmai în aceste zone trăiesc oamenii cei mai vulnerabili. Și din cauza lor suntem foarte îngrijorați și tocmai în aceste locuri ne este foarte greu să ajungem. Dacă urmăriți știrile, știți că în Irak, din perspectiva nevoilor umanitare, situația nu poate decât să se răutățească. Nu există niciun fel de îndoială. În următoarele luni, din cauza conflictului, din cauza rebelilor, din cauza uh, lupte împotriva rebelilor, nevoile umanitare vor crește. Așa cum am spus și mai devreme, s-ar putea să uh, fie 1,7 până la 2 milioane de persoane suplimentare care să aibă nevoie de ajutor pentru a supraviețui. Și noi ne-am dat seama că luptele s-ar putea să afecteze mai multe orașe și comunități în același timp. Și există în anumite orașe uh, cartiere întregi care s-ar putea să se golească din cauza că oamenii vor să scape cu viață. Am văzut că în cel puțin 48 de ore mii de oameni au fugit din Ramale. Ne așteptăm ca în următoarele luni să se întâmple exact la fel în alte orașe, așa cum s-a întâmplat în Ramale. Partenerii noștri în domeniul ajutorului umanitar au făcut tot ce au putut ca să uh, um, ușureze viața oamenilor și toată lumea se află pe prima linie a frontului, uh, atât ONG-urile cât și uh, guvernul, cât și comunicațiile locale fac tot ce le stă în putință. Mai mult de 150 de organizații sunt prezente la fața locului și ajută 2 uh, milioane și jumătate de oameni în fiecare lună. Dacă este să vorbim despre operațiuni, trebuie să fim onești și să recunoaștem care sunt provocările. Este o operațiune care a fost montată foarte rapid, însă să spunem lucrurilor pe nume, uh, ne-a fost greu, ne-a fost greu să ținem pasul cu nevoile și cu complexitatea situației. De aceea acum această operațiune trebuie să fie uh, reformată și restructurată. Avem acum un centru pentru acțiuni umanitare. Încercăm să anticipăm Uh, um, ce se va întâmpla la vară. Stabilim uh, um, și construim depozite. Pentru că eu spuneam că în țară există deja un plan de urgență și vrem să fim siguri că cifrele noastre sunt cât mai precise cu putință și mecanismele noastre de coordonare cu guvernul sunt acum consolidate. Aspectul cel mai impresionant din operațiunile noastre a fost subliniat de către Anthony Lake. Avem nevoie de un mecanism de acțiune rapidă, ceea ce înseamnă că la 48 de ore după ce o familie a trebuit să-și părăsească casa, ea a putut totuși să primească un kit de urgență de la uh, un ONG. În acest kit se află hrană pentru câteva zile, uh, obiecte de primă urgență. Este o cutie uh, atunci când familia ajunge într-un loc de siguranță, acolo primesc uh, un ajutor mai substanțial. Acest mecanism de acțiune rapidă presupune uh, livrarea acestui kit de urgență pentru toate familiile care au trebuit să plece în maxim 48 de ore de când și-au părăsit uh, casele și de aceea ne trebuie depozite pentru aceste kituri de urgență peste tot în Irak, în Hadida, în Samar. Dacă ceva se întâmplă acolo, vom fi confruntați cu o situație în care nu am avea aceste stocuri de kituri de urgență care să le permită oamenilor să supraviețuiască. Încă un punct pe care vreau să-l subliniez apropo de acest mecanism de acțiune rapidă este că am putut să-i ajutăm pe oameni în uh, circumstanțele cele mai extreme. Am vorbit deja despre aceste realități crunte. Mai mult de 50% dintre toate acțiunile umanitare vor fi suspendate sau oprite în următoarele luni dacă nu primim finanțare. Nu este o exagerare, nu, uh, nu facem decât să afirmăm realitățile. 50% dintre operațiuni vor dispare. Așa cum a spus Tony, Acum programul mondial alimentar a trebuit să reducă rațiunile și 77 de unități de îngrijire de sănătate riscă să fie închise. Avem o hartă care arată ca un joc de domino. Vedeți data la care se închid clinicele. 77 de clinici uh, sunt pe punctul de a fi închise. Și deja am spus că aceste uh, kituri de urgență uh, riscă să uh, sufere din cauza rupturii de stoc. Încă un punct. Guvernul Irakului a condus aceste operațiuni. Ei sunt implicați pe deplin în aceste acțiuni umanitare. Au și-au însutit eforturile. Ei oferă Uh, bani veșini, adăposturi, au deschis școlile, au deschis clinicele pentru a primi pe acești oameni. Dar și ei se află într-o situație dificilă. 40% din bugetul lor a, a uh, fost pierdut din cauza că au scăzut prețurile la petrol anul acesta și din cauza că trebuie să financeze contraofensiva împotriva a, um, ISIS. Deci nu au banii. În condiții normale, o țară cu venituri medii precum Irakul ar trebui să suporte costul acestor operațiuni umanitare. Guvernul irakan și-a făcut datoria, însă acum sunt uh, într-o situație totală de blocaj. Au nevoie de ajutorul nostru, de aceea au nevoie de ajutor internațional. De aceea ne spunem comunității internaționale că este momentul în care trebuie să dea dovadă de solidaritate cu guvernul Irakului și cu poporul din Irak. Acest plan de răspuns umanitar este apelul cel mai uh, um, fidel cu realitatea dintr-o regiune și cel mai urgent. De ce facem acest lucru? Deoarece vrem să fim siguri că uh, ajutorul pe care îl oferim corespunde standardelor internaționale. Însă știm foarte bine că peste tot în lume există și alte urgențe și alte crize care supun presiunilor bugetele noastre. Nu suntem naivi, știm foarte bine. De aceea spuneam că situația din Irak este aparte, pentru că vrem ca în fiecare uh, regiune să există aceste depozite care să permită un răspuns în primă urgență și apoi să există uh, răspunsul într a doua și a treia etapă. Vreau să vă spun că acest apel inițial nu uh, s-a dorit a fi de către autoritățile irachiene. Nu, noi am hotărât așa pentru că vrem să oferim asistență la nivel internațional, dar atunci când nu suntem în stare să o facem, atunci preferăm să uh, lansăm un apel de maximă urgență, de maximă prioritate pentru a face față nevoilor și a ne organiza uh, în aceste clastere. Avem acum o criză morală. Noi, deși ar trebui să respectăm peste tot cele mai înalte standarde internaționale, trebuie să acceptăm, să ne calcăm pe inimă și să acceptăm că nu putem să o facem, dar totuși vrem să dăm un minim de ajutor. La aceasta facem apel. De aceea avem nevoie de generalitatea dumneavoastră. 500 de milioane de dolari pentru următoarele șase luni pentru <clears throat> tot atâtea milioane de locuitori. Vrem să existe un echilibru în ce privește angajamentul internațional ca să includă și ajutorul umanitar. Vrem să existe un echilibru, cum spuneam, pentru ajutorul uh, internațional care să includă și ajutorul umanitar. Acest plan are cinci obiective. Sprijin <coughs> specializat pentru protecția drepturilor, să permitem oamenilor să aibă acces la serviciile de bază și e vorba despre populațiile inclusiv din zonele care nu se află uh, sub controlul guvernului. Și ultimul punct care poate este cel mai important, să dăm ajutor guvernului ca să poată să aibă un sistem de uh, protecție care să fie finanțat cu transferul de bani. Noi știm foarte bine că în Irak există deja un plan de protecție socială, un plan de protecție socială foarte generos, însă din cauza că guvernul nu a mai avut resurse suficiente, acum acest plan nu poate să-și îndeplinească obiectivele, dar dacă prețul petrolului va crește <clears throat> atunci guvernul se va putea descurca singur și atunci organizațiile internaționale nu, mai, nu vor mai avea nevoie să acorde acest ajutor. Dar încă nu am ajuns la punctul în care acest plan de protecție socială să poate să fie finanțat 100% de către, de către guvern. Dar, cum spuneam, există această strategie de uh, uh, ieșire, de scăpare. Ați înțeles că este un răspuns pe patru etape și vrem să permitem furnizarea de hrană, de apă potabilă um, și asta înseamnă um, livrarea de rațiuni alimentare, de uh, produse de igienă, precum săpunul de sticle de apă și de asemenea vedeți că în momentul în care oamenii ajung în, uh, în adăposturi, în tabere de refugiați, acolo putem să le dăm și îngrijiri de sănătate și să le asigurăm și educație și așa mai departe. Continuăm pe patru etape, aceste patru clastere. Ultimele concluzii. Este singurul plan de nivel de urgență L3 care are și o strategie de finalizare, tranziția către un plan de protecție socială. Deja datorită ajutorului guvernului. Facem tot ce putem ca să ajutăm guvernul să îmbunătățească acest plan de protecție socială pentru ca noi să nu mai fim nevoiți să intervenim în regiune. Ultimul diapozitiv vă arată în rezumat în ce constă cererea noastră de fonduri și pentru ce anume avem nevoie de aceste fonduri. Vedeți, pentru protecție 54 de milioane, pentru securitate alimentară 180 de milioane, sănătate 60 de milioane, apă potabilă, igienă 42,9 milioane, pentru adăpost 95 de milioane, pentru coordonarea taberelor 2,5 milioane, educație 26 de milioane și așa mai departe. Vrem să profităm de această ocazie ca să ne exprimăm recunoștința pentru Parlamentul European, pentru uh, Direcția Generală ECO, pentru Comisia Europeană, pentru că ne-au permis să fim prezenți aici și să lansăm acest apel la finanțare. Și îmi exprim de plină recunoștință pentru Guvernul Republicii Irak, pentru că ne permiteți să fim în țara dumneavoastră și să vă dăm o mână de ajutor în aceste momente de criză. Thank you. I think got a very clear indication of need there. Mulțumesc foarte mult. Iată că acum avem o indicație foarte clară a nevoilor și a costurilor și să sperăm că vom reuși să fim la înălțime. Și am să rog pe următorul intervenient să vină la tribună și să ia loc alături de noi. Aș colegi, eu să trebuiască să plec pentru că particip la ziua, Zilele Europene pentru Dezvoltare uh, și știu că și alți colegi vor uh, participa. Uh, dar înainte de a pleca, e clar că vreau să vă spun că vom uh, ține seama de toate aceste elemente și le vom evoca chiar și în intervențiile noastre la Zilele Europene pentru Dezvoltare. Și am să rog pe colegul meu de la vicepreședinte la FED să înlocuiască. Buenos días. Am empezat. Bună ziua, putem începe cu punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de panelul de intervenienți pe teme umanitare. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bien. Encantado. Bueno, para introducirle voy a dar la... Pentru a face prezentările, am să dau mai întâi cuvântul domnului Sorensen, director general al ECO, Direcției Generale ECO. Vă rog, aveți cuvântul, domnule Sorensen. Uh, good morning, Mr. Chairman. Uh... Bună dimineața, domnule președinte, bună dimineața tuturor. Um, fost invitat să particip la evenimentul pe Ebola. Organizarea Eco, Doamnelor și domnilor, pe această platformă, din punctul de vedere al ECO, acest panel de experți reprezintă o oportunitate foarte bună pentru a sublinia provocările și nevoile esențiale în Irak. Ar trebui să ne concentrăm pe nevoile uh, care vizează protecția civililor, așa cum au subliniat mulți antevorbitori, și uh, ajutorul umanitar de bază, care este o provocare întotdeauna atunci când avem uh, de a face cu dezastre provocate de om în care și mizele politice sunt ridicate. Noi sprijinim din tot um, uh, sufletul uh, eforturile lui Liz Grande și cu toți am ascultat cu mare atenție prezentările de o mare calitate um, făcute până acum. Datorită lui Liz Grande, agențiile și partenerii prezenți în Irak au avut parte de foarte mult ajutor într-adevăr, uh, acțiunea umanitară în Irak ar trebui să respecte niște principii clare. Permiteți-mi să subliniez trei elemente în planul de răspuns. În primul rând, e vorba despre Irak. E ușor să ne orientăm către zonele ușor accesibile, Însă, așa cum au subliniat mulți antevorbitori, marea majoritate a persoanelor aflate la ananghie se află în uh, zone în care accesul este foarte, foarte dificil și sute de mii de oameni nu au primit niciun fel de ajutor umanitar, nu au văzut niciun lucrător umanitar la față, pentru că aceștia nu au putut ajunge acolo. Este vorba despre o datorie umanitară, dar și una morală, aceea de a răspunde a nevoilor acolo unde se află acestea în a doua trăsătură principală este natura integrată a acestui plan de răspuns. Două exemple. Crearea unui centru de operațiuni umanitare în Bagdad și Erbil, care reprezintă o um, cheie de boltă pentru coordonarea nevoilor la nivel național și pentru facilitarea ajutorării și a negocierilor. Într-adevăr, această acest ajut, coordonarea ajutorului trebuie să acopere întregul teritoriu al Irakului, atât la nivelul guvernului central cât și la nivelul guvernoratelor așa cum am uh, înțeles și din uh, intervenția președintelui Parlamentului. Noi uh, sprijinăm, sprijinim UNICEF care cu adevărat poate aduce ajutor de urgență la timp și în acele zone foarte grele de, greu de acces și uh, împiedicând astfel pierderea de vieți omenești, pierderea suplimentară de vieți omenești. Noi nu, nu deci acest plan de răspuns de acțiune trebuie să fie uh, coordonat cu uh, sistemele și mecanismele uh, deja existente. Cu siguranță acest instrument va fi extrem de util pentru uh, consolidarea și pentru reconstruirea țăsăturii sociale în Irak și pentru a asigura stabilitatea pe viitor a acestei țări. Uh, pentru că trebuie să ducem acolo mai mult decât uh, hrană și apă. E clar, acest plan de răspuns nu va fi ușor de pus în aplicare. E până la urmă vorba despre o inovație în domeniul um- umanitar și va fi nevoie de un uh, angajament foarte serios din partea agențiilor umanitare și din partea autorităților irachiene dar noi le sprijinim întru totul și ne vom implica în calitate de donator, donator în acest uh, plan de salvare. Vă mulțumesc pentru atenție și sper să pot uh, interveni și ulterior. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Sorensen. Iată că avem un panel de invitați de înalt nivel pentru că au uh, răspunderi foarte importante la nivel global, la nivel de acțiune de zi cu zi pe teren, așa că am să dau mai întâi cuvântul domnului Volker Turk, care este uh, trimis special pentru, din partea Agenției Națiunilor Unite pentru protecția refugiaților. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. E o mare plăcere să pot participa Uh, la aceste dezbateri cu ocazia lansării planului de, uh, pentru Irak. Și, uh, așa cum s-a menționat, s-a descris în mod foarte clar că există o criză acolo și că avem nevoie de protecție. Și e, am încercat să stabilesc în mod foarte concret care sunt nevoile. Dacă ne uităm la statistici, este foarte clar și au fost foarte multe statistici evocate astăzi, acolo discutăm despre milioane de oameni care se află într-o situație dificilă. Și um, e clar că o componentă importantă a crizei, 3 milioane de persoane au fost deplasate în ultimii 2 ani, ceea ce înseamnă că acestea vin și se alătură celor 900 de mii de oameni care au fost deja deplasați uh, pre, uh, mai devreme, înainte. Și e clar că trebuie să facem față unei astfel de situații în care aproape 4 milioane de persoane sunt deplasate și e vorba de refugiați care vin dinspre Irak și au mers în țările învecinate sau poate chiar și mai departe. Deci e clar că această componentă de strămutare este una majoră în abordarea crizei, ceea ce înseamnă o destabilizare a celor care se află în regiune, a societăților de acolo. Gândiți-vă la oamenii aceștia, fetițe, copii, băieți, femei, bărbați, care se află într-o situație tragică. De multe ori uh, ei au trebuit să se uh, mute din loc în loc, să fie strămutați nu doar o singură dată, ci de mai multe ori. Și mulți dintre ei s-au confruntat cu această strămutare de mai multe ori la rând și asta a dus la o, o, o sărăcire uh, a lor pentru că din nou trebuie să, să treacă prin toată procedura de înregistrare și administrativă și așa mai departe. Și mulți dintre ei au fost chiar confruntați cu acte uh, uh, grave de violență, violență sexuală, au fost poate chiar subiectul unor astfel de violențe în mod foarte grav și e vorba de o, de o încălcare a drepturilor omului și e clar că în momentul în care depășești o astfel de situație și găsești un loc liniștit undeva, Uh, um, te bucuri, însă te poți afla într-o situație în care și de acolo trebuie să trebuiască să pleci. Și e clar că noțiunea aceasta de siguranță este una destul de relativă, destul de uh, uh volatilă. Ceea ce înseamnă că răspunsul nostru umanitar trebuie să fie unul care să fie solid, și care, într-adevăr, să poată să facă față nevoilor reale ale populațiilor strămutate și să poată să fie la înălțimea așteptărilor lor și nevoilor lor concrete. Și aș vrea să mă refer la un subiect uh, la care s-a referit Comisia Libe uh, din Parlamentul European în dezbaterea sa. Poate vă puteți gândi că nu e neapărat o legătură foarte puternică, dar uh, Există totuși una. Ce am învățat noi din exemplul din Siria este că foarte mulți sirieni acum încearcă să traverseze Mediterana și încearcă să, ajunge, să ajungă spre Grecia. Și vedem că fenomenul acesta există deja de o anumită vreme. De ce? Pentru că există o prelungire a conflictului care afectează acum și sirienii. Și e clar că aceștia încearcă să ajungă în țări, în țări precum ale, cele ale dumneavoastră. Un uh, fenomen similar uh, începe să apară și la nivel de populație irachiană. Deci noi, ca și răspuns, trebuie să fim foarte clari și răspicați și să vedem care sunt, să putem face față acestor nevoi umanitare. Pentru că oamenii care nu primesc această, acest sprijin vor încerca să plece mai departe, pentru că nu vor fi în măsură să facă față situației așa cum este ea la fața locului. Deci trebuie să învățăm ceva din criza din Siria și trebuie să facem o legătură și cu ceea ce se întâmplă exact în momentul de față sub ochii noștri în Mediterana. Un alt aspect la care s-a referit și Liz Grande, unul pe care eu îl consider foarte important și la care am fost un martor, un martor în momentul în care am mers acum câteva săptămâni în Irak, și anume că există o, un simț al solidarității sociale în rândul oamenilor. Din păcate, mass media uneori, uh, și așa o spunea și Anthony Lake, uh, proiectează doar o anumit, tip de imagine, uh, soldat, conflict și așa mai departe. Dar mai există și o altă imagine a acestei regiuni, a celor oameni și solidaritatea lor, solidaritatea lor între ei ca și irachieni și care este un element tot atât de important, indiferent ce se va întâmpla cu viitorul acestor oameni. Cred că este important să construim pe acest simț al solidarității, să demonstrăm că putem prin, într-un sistem de protecție foarte concretă această solidaritate, în așa fel încât aceasta să poată să se transforme într-o comunitate bazată pe valori. Am observat acest lucru în mod foarte concret. Oameni strămutați, refugiați, refugiați din Siria, uh, iracheni strămutați, care uh, se află în anumite regiuni, se întâlnesc și construiesc un fel de comunitate și încearcă să rezolve unele dintre problemele cu care se confruntă. Chiar și probleme cum ar fi, spre exemplu, căsătoriile timpurii, educația copiilor, documente administrative și așa mai departe. Și noi trebuie să ne putem bizui pe astfel de structuri, pe astfel de uh, infrastructuri sociale existente și pe care trebuie să le susținem, să le ajutăm, să le încurajăm pentru că e vorba de o investiție, o adevărată investiție. Și deci o șansă într-o situație de criză. Și observăm că există astfel de ingrediente necesare pentru ca viitorul să devină unul mai pașnic. Și în acest context, de asemenea, din punctul nostru de vedere, este foarte important să construim această capacitate a acestor comunități de a se întrajutora. Și pentru asta e nevoie de acest ajutor există o strategii de mai multe feluri, pentru că există situații diferite și aceste activități de protecție să pot fi foarte diferite. Însă în momentul de față e un moment crucial și trebuie să avem sprijin, pentru că este în interesul însuși al civililor din Irak să poată să beneficieze de acest sprijin. Și apoi aș vrea să mă refer și la soluții. Soluții pentru situația aceasta de persoane strămutate. Observăm că există o strămutare din ce în ce mai amplă, aceasta se extinde și mulți, colegi, mulți s-au referit deja la acest lucru. Ex vor exista pe viitor cu siguranță sute de mii de oameni în plus care vor uh, fi uh, strămutați până la sfârșitul anului, dar ce observăm? Observăm că în anumite regiuni există și o întoarcere a oamenilor înspre regiunile lor de baștină. Un fel de integrare în aceste comunități. Și trebuie să susținem acest, acest fenomen chiar și din punct de vedere al de principii. Pentru că e vorba din nou de circumstanțe, de chestiuni de evaluare, monitorizare și ne permit nouă să avem o înțelegere cât mai bună a situației. Și de asemenea e nevoie în acest sens de sprijin activ. Dacă într-adevăr există o întoarcere spre uh, regiunile de baștină și o integrare și o regăsire a unei situații de demnitate personală, E clar că uh, trebuie să susținem aceste elanuri și asta ne va oferi un, un context. Uh, eu cred că lucrurile sunt foarte interconectate Există întotdeauna o legătură între ceea ce vedem că se întâmplă în Irak, în anumite regiuni, și chiar sunt legături și cu ceea ce se poate întâmpla până aici, în Europa. Și prin răspunsul nostru, la nivel umanitar, vom fi în măsură să facem față nevoilor celor mai urgente ale oamenilor, ale poporului din Irak, ale uh, speranțelor lor, care le vor permite să depășească acest moment tragic. Mulțumesc! Muchas gracias, señor Turk. Mulțumim foarte mult, domnule Turk. Și acum are cuvântul domnul Ian Engeland, secretar general al uh, Consiliului, Consiliu pentru Refugiați din partea Norvegiei. Vă rog. Domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a felicita Uniunea Europeană pentru organizarea acestei conferințe. Este momentul cel mai potrivit pentru populația civilă din Irak ca o asemenea conferință să fie organizată și mă bucur să văd lângă mine la prezidiu pe colegi de la ONU și nu numai. Eu reprezint una dintre numeroasele ONG-uri care sunt prezente la fața locului în Irak. Avem mii de lucrători Facem multe lucruri, dar putem să facem și mai multe dacă ne bucurăm de ajutorul dumneavoastră. Există trei crize care se răutățesc și evoluează în paralel. Criza protecției, ceea ce înseamnă violențe groaznice comise împotriva civililor. Comunități uh, întregi, minorități comunități religioase sunt dezbinate și împrăștiate peste tot în Irak și în lume. Comunități și civilizații care existau aici de mii de ani. Și acum trăiesc în condiții mizerabile. Și e greu să te gândești când totul va putea să fie restaurat. Zi de zi, uh, femei și uh, fete sunt uh, răpite și violate în condiții de impunitate totală. Oamenii de pe teren văd că există de asemenea o a doua criză, pentru că uh, cei care îi atacă pe lucrători umanitari le uh, iau posibilitatea celor care au nevoie de ajutor de a-l primi vedem că în prezent 100.000 de mii de oameni uh, sunt obligați să își părăsească uh, casele și comunitățile. Însă 85% dintre civili din zonele în care au loc lupte violente nici măcar nu pot să părăsească uh, aceste uh, uh regiuni. Dar nu mai sunt nici drumuri, nici poduri pentru ca ei să poată să părăsească aceste regiuni și nici noi nu putem să ajungem la ei. Deci realitatea este că din foarte multe locuri uh, civilii nu pot să fugă și nu pot să uh, aibă acces la ajutorul pe care noi putem să-i oferim și nici noi nu putem să ajungem la ei. Trebuie să, se, să înceteze această situație. Nu este o catastrofă naturală, nu este un tsunami, ci este o situație creată de oameni. A treia criză este cea a um, ajutorului propriu-zis, din lipsă de finanțare. O finanțare care nu corespunde cu nevoile a milioane și milioane de oameni afectați de această criză. Comunitățile din Irak au fost foarte generoase. Ei uh, au acceptat um, persoanele strămutate și au acceptat rudele îndepărtate sau uneori au primit în casele lor străini. Guvernul din Kurdistan a fost de asemenea foarte generos, însă acum europenii, americanii, a, oamenii din țările arabe, din cei din Asia, trebuie și ei să se arate la înălțimea acestor provocări. Noi, ONG-urile, avem numărul cel mai mare de lucrători pe teren în majoritatea regiunilor și de aceea lansăm un apel pentru o finanțare rapidă a acestui răspuns uh, coordonat, uh, um, organizat de către uh, ONU. Avem nevoie de finanțare. Noi suntem parteneri la această cerere de fonduri. Mulți dintre noi am lansat, bineînțeles, și cereri de finanțare dincolo de acest cadru. În sfârșit, nu putem să punem capăt suferinței numai acordând ajutor umanitar. Leadershipul irachian, politic, religios, cultural, trebuie să se așeze la masa dialogului, trebuie să se gândească cum să-și protejeze cetățenii și trebuie să facă pace. Numai așa vom putea pune capăt acestei situații. Puterile internaționale de asemenea trebuie să-și înceteze rivalitățile care cauzează atât de multe suferințe uh, poporului irachian. Ei trebuie să uh, îi oblige pe uh, cei implicați să se așeze împreună pentru a dialoga. Noi suntem imparțiali, independenți și respectăm principiile umanitare. Noi suntem obligați să fim neutri în aceste conflicte politice sau uh, sectariste. Noi trebuie să fim prezenți acolo unde este nevoie de noi, indiferent de uh, care este um, conducerea dintr-o regiune sau alta. Legislația antiteroristă nu trebuie să ne împiedice pe noi să ajungem la victimele acestor conflicte. E foarte important ca acești deputați, ca deputații să înțeleagă foarte bine acest lucru. Nu trebuie să votați legislație care să uh, ne împiedice și până și pe noi să ne facem munca. Da, avem nevoie de mai multă finanțare, de un acces înlesnit și avem nevoie de protecție pentru cei pe care îi ajutăm. Lucrătorii de pe teren așteptau cu nerăbdare această conferință și rezultatele sale avem nevoie de ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra. Mulțumesc foarte mult. Și acum dau cuvântul doamnei Barbara Nosortis, care uh, ne va vorbi în numele Programului Mondial pentru Alimente. Thank you. It is an honor to speak to you today as a Vă mulțumesc, este o mare onoare să vorbesc în fața dumneavoastră astăzi în și de a participa la acest apel uh, integrat pentru Irak. Programul mondial, alimentar mondial consideră că accesul la hrană și apă potabilă este o uh, este baza unei vieți prospere. Securitatea alimentară contribuie la securitatea fizică și tocmai de aceea au făcut atât de multe agenții apel la ajutorul dumneavoastră. Programul Alimentar Mondial a contribuit la combaterea foamei în Irak din 1991 încoace. Chiar dacă Irakul este o țară bogată din cauza zăcămintelor sale de petrol, aceasta a fost uh, pusă la grea încercare de conflicte, punându-i pe cei mai uh, vulnerabili dintre irachieni într-o poziție de uh, dependență foarte puternică. <clears throat> În anul 2012, Irakul și-a deschis granițele că pentru refugiații sirieni, atât în, în provinciile din nord cât și din vest. Noi am uh, pus la dispoziție hrană pentru refugiații sirieni uh, și la ultima criză, în 2013. Țin să mulțumesc Uniunii Europene și statelor membre pentru contribuția lor de 10 milioane de euro la Programul Alimentar Mondial în 2013 pentru a ajuta persoanele strămutate din Irachian și 4 milioane de euro pentru uh, refugiații sirieni. Cu acești bani am cumpărat 10 metri cubi de hrană și am uh, oferit uh, cupoane de mâncare în valoare de 3 milioane de euro pentru 130.000 de refugiați sirieni din partea de nord a țării. Însă situația se înrăutățește, precum bine știm. La începutul lui 2014, conflictele din Ambar au dus la uh, deplasări în intern și din ianuarie încoace irachienii au de-a face cu violențe. Ajutoarele s-au mobilizat pentru, a, pentru persoanele strămutate. Situația s-a uh, înrăutățit în, uh, ianua, în iunie 2014, odată cu apariția zonei de conflict Mosul. Oamenii fug dintr-un loc în altul pentru a căuta siguranța și PAM a, a creat rații alimentare speciale pentru irachieni, inclusiv care a, conțin de asemenea curmale, care reprezintă o hrană specială în Iran. WFP, a, PAM a, ofer, a deschis a, bucătării a, improvizate pentru cei care și-au pierdut uh, casele, proprietățile, membrii ai familiei și prieteni. PAM a mm, venit în ajutorul uh, afectăților comunita- uh, comunităților afectate. Îmbunătățim programarea și îmbunătățim trusele alimentare pe care le folosim. Însă trebuie ca intervenția noastră să ajungă la oamenii potriviți, la momentul potrivit și în modul potrivit. Deci avem cupoare alimentare și pentru zonele urbane din uh, uh, Kurdistan, începând cu luna noiembrie 2014, și astfel familiile pot, alăt, pot hotărâ ce urmează să mănânce. Folosesc aceste cupoane pentru a cumpăra de la uh, magazinele din zonă alimentele pe care le doresc. Circa 470.000 de persoane, 47.000 de persoane primesc uh, astfel de uh, cupoane alimentare în Kurdistan lunar. Conflictele din ultimele două luni au uh, dus la strămutarea și mai multe persoane în uh, uh, Al-Anbar, mai ales în orașul Ramadi. UNICEF și alte uh, ONG-uri au ajutat uh, persoanele punându-le la dispoziție um, um, pachete de mâncare și apă potabilă uh, pentru perioada pe care aceste persoane o petreceau la punctele de control. PAM a pus la dispoziție alimente pentru 210.000 persoane în ultima lună. PAM a continuat să vină în, um, și în ajutorul refugiaților sirieni, atât cu pachete de mâncare cât și cu cupoane alimentare. În 2014 în este uh, extrem de important ca oamenii să aibă acces la o hrană sățioasă. Din aprilie, din păcate, uh, finanțările au scăzut, lucru care a dus și la o diminuare a ajutorului din partea PAM. Oamenii din tabere au mai puține locuri de muncă față de cei care locuiesc la mm, membrii ai familiei sau uh, în comunități. Noi trebuie să venim în continuare în ajutorul celor mai vulnerabili. Cei din tabere primesc în continuare rațiile uh, lunare, însă pachetul alimentar a fost redus pentru cei din afara taberelor. Ehm, contravaloarea acestor pachete a scăzut de la 26 de dolari la 16 dolari. Ehm, vizăm ehm, familiile siriene care sunt foarte vulnerabile. Evident, aducem toate acestea la cunoștința oamenilor cărora le venim în ajutor. Această reducere a asistenței vine într-un moment în care situația nu face decât să se înrăutățească. PAM uh, monitorizează în permanență situația securității în Irak. În aprilie, conflictele din Ambar au făcut ca uh, prețurile la alimente să uh, crească cu 28% față de luna precedentă. Am făcut mai multe evaluări împreună cu FAO și am aflat că 25% din persoane nu au o putere de cumpărare suficientă, lucru care face ca acestea să se alimenteze mult mai puțin decât ar avea nevoie. În, nici în alte provincii situația nu este mai strălucită. Ne preocupă foarte mult faptul că reducerea asistenței din partea PAM va duce la o înrăutățire a situației. Deci, este nevoie de 180 de milioane de dolari pentru a um, aduce hrană și apă potabilă pentru irachienii strămutați și refugiații sirieni până la sfârșitul anului. Doamnelor și domnilor, această situație din Irak este gravă. Costul inacțiunii însă va fi mult mai mare decât costul acțiunii propriu-zise. De aceea fac apel la ajutorul dumneavoastră și vă mulțumesc pentru ce ați făcut până acum. Gracias, señora Nosworthy. Mulțumim, doamna Nosworthy. Și acum, domnul Patrick Youssef care este șeful Comitetului Internațional al Crucii Roșii în Magdad. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că ați invitat Comitetul Internațional al Crucii Roșii la un eveniment atât de important, uh, mai ales să participăm la acest panel. Asta demonstrează faptul că avem o relație foarte profundă și în același timp subliniază și faptul că munca noastră are niște trăsături foarte importante, coordonare mai întâi coordonarea între Națiunile Unite, comunitatea internațională, Crucea Roșie, partenerii locali, eh, ONG-urile internaționale, dar și un parteneriat cu instituțiile din, eh, și administrația din Irak. Și e clar că noi împărtășim aceleași valori și instituția noastră ne eh, participă la, într-o familie mai extinsă, face parte dintr-o familie mai extinsă. Și e clar că e nevoie de atenție internațională față de situația din Irak și o atenție la nivel umanitar și faptul că se explică situația umanitară într-o țară care a suferit atât de mult de peste 30 de ani, e ceva important. Și așa cum spunea și Liz, e clar că în ultimele 18 luni impactul umanitar al crizei a, a avut o influență asupra delegaților și ofițerilor noștri de legătură a, la fața locului. Și aceștia ne-au spus că e un impact devastator pentru populația din Irak, în ciuda generozității și solidarității la nivel intern. Dar impactul cu toate acestea în continuare provoacă neajunsuri și consecințe ce vor uh, exista pe termen lung în uh, rândul populației unei uh, procent foarte însemnat din populație. Și când vorbesc de consecințe, vă spun din experiență. În continuare, Ă, ne concentrăm pe dosarele unor oameni care n-au fost niciodată despăgubiți și nu ă, încă din războiul Iran-Irak, încă de războiul din Kuwait și care în continuare ă, au de suferit și e vorba de sute de mii de oameni și acest conflict nu face decât să exacerbeze situația. Nu trebuie să repet încă o dată ceea ce a menționat Lize. E clar că e vorba de 2,8 milioane de persoane. Iată că acum, doar într-o săptămână, am trecut deja la 2,9 milioane de persoane și uh, cifrele acestea ne îngrijorează foarte mult. E nevoie de îngrijiri medicale, de adăposturi uh, și asta zi de zi. Dar, mai mult decât atât, răspunsul umanitar pe care noi îl putem furniza este pus la grea încercare și răspunsul pe care îl pot furniza și ONG-urile și agențiile. E nevoie de acest ajutor pentru acele uh, oameni care se află în regiune în care există în continuare conflict, care nu au niciun fel de perspectivă de viitor și nu au acces la absolut nimic. Uh, e vorba de populație care se află în regiunile controlate de gherila și asta spunea și domnul Aghela Nadinaur. Uh, e vorba de regiuni care sunt foarte greu accesibile și e clar că e nevoie de o contribuție în acest sens. Asta a permis, contribuția dumneavoastră a permis până în prezent Crucii Roșii, uh, dar și altor instituții omologe să ofere uh, ajutor umanitar și să dezvolte astfel de misiuni de acces la aceste zone dificile de acces pentru a aduce asistență și recent, uh, chiar și în zonele turistice, Habania, am reușit să distribuim apă, hrană și cel mai șocant lucru a fost momentul în care unii ne-au rugat să îi filmăm, să facem poze și prin poze, prin video să îi uh, și înregistrăm într-un fel sau altul, ca un fel de sistem de protecție, pentru că dacă ar trebui să plece din nou și să fie strămutați din nou, s-ar putea să se piardă pe drumuri. Și Uh, speranța lor, de fapt, este una foarte simplă. Vor să-i protejăm, să le oferim siguranță, un loc sigur în care familiile lor să poată să trăiască, să supraviețuiască. Și aici, haideți să fim cinstiți. După părerea mea, după părerea Crucii Roșii Internaționale, e nevoie de uh, Uh, utilizarea unor astfel de sintagme, cum ar fi lupta împotriva terorismului sau lupta împotriva uh, teroriștilor, e clar că acest lucru poate avea o influență asupra deciziilor care sunt luate, însă importanța cea mai mare trebuie să fie acordată celor care au nevoie de o limpezire a situației lor pentru a ști exact în ce context se află. Și CICR anul trecut a clasificat uh, situația din Irak ca fiind o situație de conflict, de război. Și s-a acceptat această clasificare, chiar și din partea guvernului din Irak. Uh, pentru a putea aplica legislația umanitară internațională uh, consfințită în uh, Declarația de la Geneva. E clar că orice deviere de la aplicarea și respectarea acestei legislații și principii umanitare internaționale vor fi în mod clar un prejudiciu în prejudiciul celor pe care noi în principiu ar trebui să-i protejăm. Și aici mă refer la civili, cei care au uh, uh, hotărât să nu, să, să, să nu participe la uh, război. Deci trebuie să fim foarte clari încă de la bun început și trebuie să recunoaștem faptul că nu există civili buni sau răi sau teroriști sau civili buni sau răi. Ei sunt civili, pur și simplu, chiar dacă ne place sau nu, și sunt protejați de legislația internațională. Cei care er încearcă să vadă da felul în care se evoluează lucrurile în zonele cele mai dens populate și să vedem care sunt uh, victime, numărul de victime în rândul populației. Și așa cum spunea și doamna dr. Chang, trebuie să uh, avem respect pentru protecția misiunilor sanitare și de întrajutorare. Trebuie să ne asigurăm că acesta, acest ajutor medical și sanitar ajunge la cei care au nevoie de el, cea mai mare nevoie de el. Și există persoane și situații care sunt uh, foarte dificile în situații de conflict, care și-au pierdut libertatea, oameni care evident se află în situații foarte grele, pentru că nu există deocamdată anumite garanții pentru cei care sunt deținuți, uh, garanții juridice, Uh, penale în așa fel încât să li se poată asigura un tratament corect, demn și uh, uh, în calitate de deținuți. Și în final încercăm de asemenea, și aici mă întorc la prima parte a intervenției mele, și anume consecințele pe termen lung ale acestui conflict, e bine, ne concentrăm pe un număr din ce în ce mai mare de persoane dispărute, Irakul fiind una dintre cele mai mari țări din lume cu rata cea mai ridicată de persoane dispărute în ultimii 30 de ani. Și aici mă concentrez pe familii, familii, dar și pe excavarea și găsirea rămășițelor celor dispăruți Uh, cu Secretariatul General pentru Drepturile Omului, cu Consiliul de Ministri. E clar că e vorba de o misiune care ne revine nouă. Și asistența aceasta este una foarte importantă. Uh, e clar că există inițiative microeconomice, există inițiative de tip administrativ, de înregistrare a persoanelor, uh, dar în același timp încercăm de asemenea să facem față și nevoilor de protecție, să avem acțiuni concrete uh, inițiative concrete, un dialog cu Parlamentul irachian, cu Consiliul de Ministri, uh, dar în același timp și cu diferitele grupuri și uh, uh comunități pe teren. Și un exemplu concret de acțiune concretă este în momentul în care am fost și am vizitat anumite închisori 35-40 de mii de deținuți există în Irak. Uh, drepturile lor trebuie să fie garantate și, în final, însă nu în cele din urmă, e clar că există articolul 1 al Convenției de la Geneva care trebuie să se aplice și guvernul din Irak uh, uh, trebuie să le respecte, dar și comunitatea internațională, oferind formare, oferind ajutor, oferind sprijin entităților statale pentru a înțelege exact ceea ce trebuie să realizeze. Și în concluzie putem spune că nu avem niciun fel de soluție magică la îndemână pentru a putea construi viitorul Irakului, ci trebuie să aplicăm legislația și să asigurăm această perioadă de tranziție pentru a ajunge la adevărată reconciliere națională. Stabilizarea, reconstrucția, da, bine și frumos, însă stabilizare și reconstrucție, mai mult decât atât, mai important pentru victimele acestui conflict, al acestui război, este mai degrabă o obligație de uh, ajutor, de sprijin pe care cu toții o împărtășim. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum vom lansa dezbaterea în așa fel încât să putem uh, la, pune întrebări și profit de ocazie pentru a da cuvântul domnului Alice Indi, care este ministrul pentru uh, planificare din Guvernul Regional din uh, Kurdistan. Vă rog! Shall I speak from here? Rojbash, Excellencies, Speaker of Iraqi Parliament. Doamnelor și domnilor, domnule președinte al Parlamentului Irakian doamnele Endemacheva, domnule Brock, domnule comisar Stilianides, domnule doctor Tony Lake, domnule doctor Chang, stimați deputați europeni, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și Națiunilor Unite pentru faptul că găzduiți această conferință. Noi suntem înconjurați de conflicte, violență și radicalizare. Apreciez invitația dumneavoastră, însă suntem foarte îngrijorați de faptul că suntem complet ținuți uh, deoparte de ce se dialoguează și se negociază la nivel internațional despre situația din Irak. Noi ne aflăm pe linia întâi a frontului în Irak. Avem mai mult de 3000 de oameni uh, uciși și mai mult de 6.000 răniți de la începutul conflictului. Pentru că avem o uh, zonă de 100 de kilometri unde suntem confruntați cu violențe. Noi vrem să sprijinim apelul lansat de către ONU pentru a finanța răspunsul umanitar pentru tot teritoriul Irakului. Multe regiuni din Irak sunt destabilizate acum, dar eu vreau să vă vorbesc despre regiunea Kurdistanului, pentru că eu reprezint guvernul regional de acolo. Oamenii și guvernul din regiunea Kurdistan se află acum pe linia întâi, atât în eforturile de război cât și cele de pace. Luptăm cu forțele ISIS și adăpostim mulți refugiați iracheni și sirieni. Din 2005 până în prezent, mai multe valuri de iracheni s-au mutat din diferite regiuni din Irak în Kurdistan. În 2012, Kurdistanul și-a deschis ușile pentru refugiații din Siria și și-a păstrat ușile deschise. În a doua jumătate a anului 2014, în numai câteva luni, în jur de un milion de concetățeni iracheni fie ei creștini, curzi, turci, arabi, au ajuns în regiunea noastră. Astăzi, pe puțin, unul din patru, una din patru persoane care rezidează în regiunea noastră este de fapt strămutată din altă parte. Și în guvernul regional ă, această proporție este de o persoană din două și aceste cifre vor crește pentru că continuă să sosească oameni în regiunea noastră. Eram o comunitate de 5 milioane de locuitori și găzduim 1,7 milioane de refugiați sirieni și de iracheni strămutați și oamenii se întrajutorează. Pe plan internațional, nu amestecați refugiații și persoane strămutate, însă noi la uh, guvernului regional uh, îi punem la un loc pentru că au aceleași nevoi. Vă rog să vă gândiți ce înseamnă această cifre și să vă gândiți cum ați reacționa dacă ar trebui să faceți față cu asemenea creștere a populației în propriile dumneavoastră circumscripții electorale. Am uh, construit 30 de tabere de refugiați și de uh, locuințe precare și luptăm din greu ca să le permitem să trăiască în condiții decente. Însă avem foarte mulți oameni care trăiesc în clădiri neterminate sau în alte locuri care nu au condiții corespunzătoare. Mulți dintre acești oameni se um, um, confruntă cu dificultăți pentru că familiile curde care au primit uh, străini nu mai reușesc să facă față nevoilor de zi cu zi. Și mii de copii nu urmează niciun fel de program educativ. Zeci de mii de femei și de fete riscă uh, nu neapărat să moară, dar bunăstarea lor se află într-o situație periculoasă. Nivelul sărăciei s-a dublat, standardele de viață au scăzut, securitatea alimentară este afectată, întreaga situație se deteriorează cu amenințări de epidemie de uh, holeră în anumite regiuni, odată cu căldurile verii. Și foarte multe servicii publice nu mai funcționează. Situația din Kurdistan este un amestec de rezistență și de sentiment de urgență în același timp. Potrivit evaluării Băncii Mondiale în ce privește impactul social și economic al crizei în regiunea Kurdistan, evaluare care a fost făcută la început, sfârșitul 2014, începutul 2015, PIB-ul nostru a scăzut. Era de 8% în 2013 și a ajuns la numai 3% în 2014. Rata ocupării uh, a scăzut de asemenea și din cauza faptului că mâna de lucru este atât de uh, abundentă și nivelul salariilor a scăzut. Costul stabilizării situației din cauza uh, a fluxului de persoane refugiate și strămutate este de cel puțin 1,4 miliarde de dolari pentru anul 2015. Această cifră, de fapt, este un buget suplimentar de care am avea nevoie în plus față de ceea ce cerem astăzi. 1,4 miliarde costul de stabilizare pentru regiunea Kurdistan, deci în plus față de cele 500 de milioane pe care le cere ONU. Și așa cum spuneam mai devreme Barbara Noseworthy, costul lipsei de acțiune s-ar putea să fie mai mare decât uh, banii de care avem nevoie pentru a lua măsuri. Gândiți-vă, închipuiți-vă care este legătura dintre stabilizare în zonele de conflict și migrația um, către Europa. Gândiți-vă, gândiți-vă dacă este vreo legătură sau nu. Noi, în Kurdistan, am făcut tot ce puteam și merităm atenție și recunoștință. Acum, când propria noastră situație fiscală este precară, nu avem posibilitatea să menținem infrastructurile din tabere sau să oferim servicii publice pentru uh, refugiați și pentru populațiile locale afectate. Funcționarii noștri și forțele de menținere a ordinei nu și-au mai primit salariile în ultimele trei luni. Sunteți de acord cu mine că această situație nu mai poate să dureze? Facem tot ce putem ca să ne redresăm econia, economia. Irakul este considerat o țară cu venituri medii, dar din cauza scăderii prețului la petrol, din cauza războiului împotriva forțelor ISIS, situația s-a înrăutățit. În următoarele luni, lupta împotriva ISIS nu va putea decât să cauzeze mai multe uh, deplasări de populație. Chiar și astăzi, când vorbesc în fața dumneavoastră, nu sunt deloc convins că suntem pregătiți ca să mai putem accepta asemenea uh, uh, fluxuri de populație care vin din Ramadi sau din altă parte. Oamenii și guvernul de regiunea Kurdistan au dat dovadă de multă generozitate pe o perioadă lungă de timp și nu și-au închis niciodată ușile, nici pentru persoanele strămutate, nici pentru refugiați, dar acum nu mai putem să o facem. Avem nevoie de sprijinul Uniunii Europene și de sprijinul individual al țărilor membre pentru a finanța această cerere de fonduri lansată de ONU, dar și pentru a ajuta guvernul din Kurdistan pe plan militar, economic, umanitar. Dacă uh, nu vom avea acest sprijin puternic din partea comunității internaționale, nu vom putea să ne descurcăm. Mulțumesc! Muchas gracias, señor. Mulțumim foarte mult, domnule ministru. Și e clar că în această comisie se vorbește foarte mult despre eforturile care sunt uh, desfășurate în Kurdistan, nu numai pentru a primi, ci și pentru a proteja refugiații, dar de asemenea și din punct de vedere uh, militar. Știm foarte bine că guvernul dumneavoastră luptă împotriva diferitelor mișcări de gherilă, așa că vă mulțumim pentru asta. Și pentru a începe uh, această rundă de întrebări, vom da mai întâi cuvântul cu domnului Brian Hayes, care este vicepreședinte al delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Irak. Thank you in, indeed, uh, President, and uh, I'd like to... Mulțumesc, domnule președinte. Urez bun venit tuturor oaspeților noștri la această conferință extraordinară la Parlamentul European și am fost foarte impresionat să aud mărturiile despre situația cumplită a oamenilor din Irak și știu că există o mare răspundere care apasă pe umerii noștri și a comunități internaționale ca să întindem o mână acestor oameni care de ani de zile trăiesc o tragedie. Vreau să încep prin a reacționa la o serie dintre um, observații, mai ales să reacționez la ce a spus colegul din Kurdistan, știind cât de multe persoane strămutate trăiesc acum în Kurdistan și ce povară reprezintă ei pentru serviciile publice, avem o mare uh, răspundere față de oameni, dar și față de guvernul de acolo și trebuie să oferim un răspuns. Da, vreau să mai spun că avem o răspundere și de a îi ajuta să-și respecte angajamentele bugetare și promisiunile de finanțare și cred că situația s-ar îmbunătăți foarte mult, chiar și pe plan diplomatic, dacă aceste angajamente ar putea să fie onorate. Deci mi s-a părut important să afirmăm și acest lucru la întâlnirea de astăzi. Finanțarea condusă de ONU în Irak, uh, um, finanțarea oferită de ONU în Irak pentru acțiunile umanitare, poate să fie un instrument. Nu doar pentru ajutorul umanitar, care este deosebit de important, dar și pentru operațiuni de promovare, pentru a avea stabilitate în regiune, și pentru a permite succesul unui proces de reconciliere națională în Irak. Și cred că toți europenii sunt de acord cu acesta. Un asemenea rezultat nu poate să fie obținut, după părerea mea și după părerea delegației noastre, decât dacă invităm actorii din regiune, care în general au interese contrare, Turcia, Irakul, Iranul, să participe activ la efortul de pace. Și fiind vorba despre actori majori în regiune, ei ar avea posibilitatea să se așeze la aceeași masă, în condiții neutre și să discute împreună cu alți Uh, finanțatori precum noi din Europa, cum pot să se coordoneze mai bine, pentru că ar discuta despre prioritățile umanitare. După părerea mea, Uniunea Europeană ar putea să joace rolul unui mediator în acest proces. O asemenea strategie care implică și alți actori regionali ar fi de mare ajutor și pentru prim-ministrul irachian, care face eforturi diplomatice uriașe ca să uh, permită Irakului să um, um, joace rolul care îi revine în regiune. Întrebările, întrebările mele pentru panel sunt în ce măsură Turcia, Iranul și Arabia Saudită, precum și alte țări din Golf, s-au implicat în definirea acestui plan de răspuns umanitar revizit al ONU? În ce măsură participă la el care sunt contribuțiile lor financiare, au posibilitatea să codifice programe și acțiuni în coordonare cu guvernul irachian și dacă nu, care sunt posibilitățile de a stabili o asemenea rețea de cooperare uh, drept o mm, consecință a acestui plan pe care vrem să-l instaurăm, avem nevoie de sprijinul actorilor regionali. Ar fi foarte bine nu numai pentru um, ajutorul umanitar, dar ci și pentru procesul de reconciliere din regiune. Vă mulțumesc. Da la palabra la Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul doamna Ana Gomes. Mulțumesc și eu țin să mulțumesc pentru organizarea acestei echipe de experți care se concentrează pe răspunsul umanitar la criza irachiană și care vizează obținerea asistenței uh, Uniunii Europene, lucru pe care îl sprijin. Dar noi, în Europa, ne cam înșelăm să ne privim uh, Irakul doar prin prisma umanitară și să credem că putem astfel să scăpăm de răspunderile noastre, concentrându-ne strict pe elementul umanitar. Da, e bine pentru orgoliul nostru și pentru conștiința noastră, dar în niciun caz nu este de ajuns pentru a ne ocupa realmente de această problemă, problemă pentru care avem răspunderi, atât pentru acțiune cât și pentru lipsa acesteia. În ceea ce privește chestiunea umanitară, uh, sunt uh, bucuroasă de solidaritatea din Irak pe care am putut-o vedea în ianuarie când am uh, vizitat uh, Irak, am fost la Kirkuk am vizitat tabere pentru persoane strămutate și am vorbit cu autoritățile și am putut vedea cu ochii mei semnele acestei solidarități. Și mă doare sufletul să spun că majoritatea europenilor pur și simplu nu înțeleg miza, nici miza poporului, eforturilor poporului irachian și nici miza uh, faptului că prin lupta lor se apără securitatea noastră în Europa și asta are de-a face și cu uh, ce se întâmplă cu nenorocirea din Siria, pentru care la fel avem răspundere. În ceea ce privește mm, chestiunea umanitară, am fost uh, oripilată și nu sunt singura, am, uh, împreună cu câțiva colegi am scris uh, doamnei Mogherini, doamnei comisar Mogherini, pentru că am constatat că în majoritatea taberelor pentru persoane deplasate nu s-au organizat și școli, pentru că autoritățile irachene pur și simplu nu au posibilitatea de a o face. Și sunt mii, sute de mii de copii care nu merg la școală. Ce facem? Pur și simplu fabricăm teroriștii de mâine. Deci, dacă Uniunea Europeană plătește acest efort umanitar, ar trebui să se asigure că există și școli, că se asigură educație. Ce e asta? Ei bine, este rezultatul lipsei de coordonări la nivel european între ECO și statele membre. Această coordonare lipsește și asta e o problemă foarte mare pe care am semnalat-o doamnei Mogherini și comisarului Stilianides. am fost cu toții surprinși să aflăm că sunt și mulți, uh, multe tabere pentru persoane strămutate neoficiale, tabere neoficiale. Iar oamenii ăștia se plâng. De multe ori, taberele oficiale și cele neoficiale sunt alăturate și atunci uh, nedreptatea este și mai flagrantă. M-a necăjit foarte tare faptul că am văzut că nu există niciun fel de program care să vizeze uh, recuperarea persoanelor răpite, mai ales a fetelor, femeilor și copiilor. Autoritățile irachiene și rețeaua curdă lansează astfel de programe, însă și m-aș bucura să mă poată contrazice cineva dintre reprezentanții organizațiilor internaționale, deci am constatat că nu există astfel de programe susținute și de noi. Ă, fetele care scapă din sclavie, cum ar fi fetele Yazidi, ar put, pot da informații și aduce mărturii foarte pertinente, care pot folosi în multe scopuri. De asemenea, mă șochează faptul că nu există niciun program care să vizeze combatanții curzi răniți și ceilalți combatați răniți. Este oribil faptul că noi nu am uh, creat uh, niciun program care să-i vizeze clar pe acești oameni. și mai ales uh, în ceea ce privește fetele și femeile care au uh, trecut prin experiențe foarte traumatizante și care de multe ori au trebuit să-și părăsească familiile și comunitățile. Apoi, în ceea ce privește restabilirea, m-au bucurat cele spuse de domnul Alisindi, pentru că creștinii sau iazidii ne-au spus același lucru. O să venim în Europa cu prima ocazie. E până la urmă doar o chestiune de timp, pentru că aici nu putem trăi. Dar uh, conducătorii acestor comunități religioase ne-au spus nu e vorba doar despre Uh, supraviețuirea fizică a acestor oameni, ci despre supraviețuirea acestor culturi pre-islamice. Pentru a ajuta pe acești oameni să se stabilească aici, e nevoie de multe, acoperirea multor nevoi. Am văzut în uh, Erbil tabere construite în uh, curtea bisericilor și chiar și acolo nu au putut fi create școli propriu-zise pentru copii. Sunt oameni care cred cum mai poate cineva crede că are viitor în Irak dacă nici măcar nevoile de bază nu sunt acoperite? Unele țări europene vor să financeze doar programe pentru creștini. Ori așa ceva este contraproductiv întru totul. Este exact pe uh, exact opusul ideologiei creștine. Trebuie ajutată toată lumea. Nu trebuie ajutați creștinii să iasă din Irak, nu, trebuie ajutat să poată rămâne și să-și facă o viață bună în această țară. Și așa ajung la ultimul element al intervenției mele. Și eu consider că Uniunea Europeană, și vorbesc despre Uniunea Europeană pentru că suntem europeni, Uniunea Europeană are răspunderi și ar putea să facă mai multe și nu face întru totul ce ar trebui. Nici măcar asistență nu aduce um, pe măsura nevoilor pentru luptătorii pe șmarga, spre exemplu. M-a șocat faptul că uni... Uh, statele europene care trimit echipament militar forțelor curde nu se coordonează între ele. Ori această situație este de-a dreptul ridicolă și caragioasă. Cei care asigură antrenarea trupelor în Irak la fel nu se coordonează. știu că nu există o astfel de coordonare al uh, țărilor externe care aduc sprijin militar. Ori această situație nu poate continua, pentru că, așa cum s-a spus deja, este vorba despre securitatea noastră, este linia întâi a frontului de război, dar este o problemă de securitate și pentru noi, pentru Europa regiunile învecinate, țările învecinate au avut un uh, rol foarte negativ de jucat și au înveninat forțele teroriste din această țară. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Gomes. Cer, mai, cerusem și eu să iau cuvântul, nu ca și președinte, ci ca și deputat din partea stângii europene. Și repet întotdeauna același lucru, pentru că nu trebuie să repetăm greșelile din trecut. Uh, Uh, nu e ca și cum am vorbit de o catastrofă naturală aici, ci vorbim de greșeli și uh, lipsă de responsabilitate. Și nu vreau să asum acest lucru. Dar uneori uh, soluția găsită a fost mai proastă decât situația ca atare și uitați-vă la numărul de persoane decedate. În 2006 exista deja un studiu referitor la o rată de mortalitate mult prea ridicată, care ne vorbea de 60.000 de irachieni decedați și proiecția, calculele uh, proiectau peste 1.400.000 de uh, uh, decese câțiva ani mai târziu. Și avea dreptate domnul ministru când vorbea despre fonduri. În momentul în care fondurile au fost retrase în uh, provincia de Albar, în momentul în care se lupta în mod eficient, într-adevăr, împotriva teroriștilor Al-Qaeda, la final, de fapt, s-a ajuns într-o situație în care uh, Uh, au trebuit să se coordoneze uh, cu uh, teroriștii care de fapt destabilizau Siria și o situație irresponsabilă. Și mai mult decât atât, iată că noi acum facem exact aceeași greșeală. Și ce facem acum? Avem o situație de haos. Au existat 4 milioane de persoane de strămutate, 2 milioane în intern și 2 milioane, așa cum au spus unii prietenei mei, au fost primiți în Siria. Așa că acum aș dori să întreb pe cei care sunt responsabili pentru Crucea Roșie și pentru Națiunile Unite, să întreb ce se întâmplă cu aceste două milioane de refugiați care au ajuns în Siria. Și aș vrea să știu dacă, sunt, dacă există contacte cu guvernul din Siria pentru a ști exact care este situația. Pentru, uh, și în acest sens doresc să subliniez munca uh, dificilă care este uh, desfășurată de anumite ONG-uri pentru a găsi niște spații de pace și liniște. Și trebuie să știm clar cine este inamicul nostru cel mai important. Doamnelor și domnilor, sunt cei care se numesc uh, statul prost numit islamic, care de fapt nu este decât o teror, organizație teroristă pe care trebuie să o combatem cu toate mijloacele pe care ne le pune la dispoziție legea nimic mai mult. Și acum își doresc să dau cuvântul celor care participă la dezbatere și care sunt în sală, publicul. Uh, fiecare va avea câte trei minute la dispoziție. Și mai întâi domnul Eduard Merodiar care face parte din organizația Medici Fără Frontieră. Nu știu unde se află în sală, vă rog. Thank you very much, um, and, and very... Mulțumesc foarte mult și bună dimineața tuturor. Yeah o plăcere să avem ocazia în numele Medici Fără Frontiere să participăm la această conferință. Mare parte din lucrurile care trebuiau să fie spuse uh, și pe care vreau să le spunem și noi au fost spuse. Așa că singurul subiect la care vreau să mă refer foarte pe scurt este acesta. Evident, finanțarea e ceva crucial, însă finanțarea este necesară doar dacă există și acces și elementul care a fost subliniat deja și pe care vreau să-l subliniez încă o dată este faptul că e nevoie de acces sigur uh, în situații de securitate și siguranță pentru a putea avea acces la acele persoane deplasate și uh, pentru a putea avea acces la toate zonele nou eliberate, recent eliberate. Și toate agențiile se referă la acest lucru. Pentru a putea avea acces la această populație, e clar că se pot face mai multe eforturi în acest uh, sens și acesta e mesajul pe care vreau să-l transmit astăzi. Și dacă nu, restul totul a fost spus și vreau să vă mulțumesc uh, tuturor pentru participarea la acest eveniment. Mulțumim foarte mult și acum am să dau cuvântul lui Alan Bauman, care este ambasador adjunct al uh, Canadei pe lângă Uniunea Europeană. Uh, I'm back here. Uh, th thank you very much. Um... Vă mulțumesc. Țineam să încep prin a mulțumi pentru organizarea acestei uh, întruniri și pentru invitația lansată către noi. Suntem uh, conștienți de această criză și de altfel contribuim uh, mult la ajutoare alături de Uniunea Europeană, ONU și celelalte agenții prezente astăzi aici. Țin să subliniez interesul pe care are Canada într-o strânsă colaborare cu Uniunea Europeană pentru a um, uh, soluționa această cri- pentru, pe perioada acestei crize și dincolo, odată ce se va fi găsit o soluție. Uh, Canada este preocupată de violențele din Iran și de Irak și de consecințele umanitare. Condamnăm luarea ca țintă a populațiilor uh, civile și a minorităților și ne preocupă uh, crimele împotriva umanității. Cerem ca părțile beligerante să, re- să respecte dreptul umanitar internaționale și să uh, permită uh, accesul civililor care, zonă, care fug din zonele din, de conflict și de asemenea accesul agențiilor umanitare la aceste populații. Guvernul Canadei va aduce uh, sprijin uh, umanitar vital în Irak. Până la ora actuală a pus la dispoziție 170 de milioane de dolari uh, la care s-au adăugat 80 de milioane încă de la începutul acestui an, plus 40 de milioane pentru um, planul rapid pe 2014. Vom adăuga de asemenea 23 de milioane pentru programele de uh, asistență pentru dezvoltare, pentru comunități și instituțiile guvernului. Pentru a Uh, consolida situația a momentului și de viitor. A aduce hrană, apă potabilă, uh, salubritate, educație și sănătate sunt extrem de importante. Ne preocupă faptul că planul de răspuns strategic și prioritățile rapide despre care s-a vorbit astăzi încă nu au primit uh, sprijinul necesar din partea donatorilor. Lansăm, deci, lansarea acestui nou plan de răspuns umanitar pentru Irak și sperăm că organizațiile care lucrează, activează în Irak vor primi sprijinul financiar necesar pentru a veni în ajutorul poporului irachian. Așa cum am spus la început, Uh, Canada a răspuns și va continua să răspundă acestui apel pe viitor. Am însă și o întrebare, având în vedere că se presupune că este și o dezbatere, și anume, am dorit mai multe clarificări în privința uh, modalităților de uh, cooperare între cele, între cele trei mari părți ale acestui puzzle, planul de răspuns și prioritățile pe termen prioritățile rapide. Mulțumesc foarte mult și acum doamna Kelly Clements, secretar adjunct al Biroului pentru Populație din partea Națion uh, Statelor Unite ale Americii. Thank you very much. I'm... Vă mulțumesc. Iată, sunt aici în, la mijloc, îmbrăcată în galben. Mulțumesc uh, Uniunii Europene și Națiunilor Unite pentru organizarea acestui eveniment care se concentrează pe situația Irakului și populației irachiene. Statele Unite au uh, sprijinit uh, populațiile uh, vulnerabile din Statele Unite, care au fost dați afară din casă din cauza conflictului. Statele Unite au adus o contribuție mare în domeniul umanitar, Guvernul a adus mai mult de 407 milioane uh, de dolari în asistență umanitară și uh, inclusiv 208 milioane doar în cursul anului 2015 până acum. S-a vorbit mult despre penuria de finanțare, iar uh, nevoile depășesc cu mult aceste, aceste finanțări. S-a spus de asemenea că acum trebuie luate măsuri. Este nevoie de răspuns urgent pentru acele 3 milioane de persoane strămutate în intern. Răspunsul umanitar trebuie să fie, comunitatea internațională trebuie să fie gata pentru a răspunde unor apariției unor um, uh, mari uh, cifre de oameni suplimentari, de persoane strămutate. Crearea acelor uh, grupuri uh, umanitare a reprezentat un pas important și țin să le mulțumesc din inimă tuturor care sunt prezenți astăzi și care fac atât de multe pentru a ușura viața persoanelor strămutate și a refugiaților. Într-adevăr, este nevoie de cooperare și colaborare, mai mult decât oricând. Ne bucurăm să vedem că se pune accentul pe o abordare uh, totală în ceea ce privește Irakul. Salutăm includerea unei strategii de ieșire, o strategie foarte inovantă Accesul uh, la persoanele strămutate este o prioritate foarte importantă. Trebuie ca principiile umanitare și chestiunile legate de securitate să găsească un echilibru. Ne preocupă faptul că persoanele strămutate nu vor avea unde să se mai ducă și este extrem de important ca toate aceste persoane strămutate, indiferent de uh, religie sau comunitate, etnie sau așa mai departe, se vor putea întoarce acasă în condiții de securitate. Vă mulțumesc pentru atenție. más palabras, pero con el, como el tiempo corre y la verdad es que... Mulțumim foarte mult, adevărat că ne prezează timpul și uh, am acordat timp suficient pentru ca experții din panel să poată să uh, se exprime și să încercăm să fim flexibili, să avem o interacțiune, într-adevăr. Nu știu cine anume dorește să răspundă acum din partea experților. Da, vă rog. To respond to a couple of... Mulțumesc. Vreau să răspund la o serie de întrebări, mai ales din partea domnului vicepreședinte și doamnei Gomez E important să înțelegem cum s-a constituit acest răspuns umanitar. Este coordonat de către agențiile ONU și ONG-urile, bazându-se pe uh, principiile fundamentale. Cu alte cuvinte, noi vrem să ajutăm țările din regiune ca să răspundă nevoilor populației civile, nevoilor acute. Și trebuie să ne asigurăm de faptul că acest ajutor va fi menținut. Vreau să fac un comentariu despre Turcia, pentru că ați menționat Turcia. Avem 1,7 milioane de refugiați sirieni în Turcia. Din, și din ultimele statistici 92% uh, uh, dintre refugiați vin din Irak. În plus față de uh, Siria, 90% din refugiații care au ajuns în ultimele luni. Și autoritățile au făcut multe eforturi, au votat chiar o lege specială pentru a, a, acordarea azilului, deci Turcia chiar a făcut uh, foarte multe pentru a ajuta pe uh, refugiați și au alocat uh, resurse uriașe pentru a primi pe refugiați. Dacă ei nu ar fi făcut toate acestea, am fi avut un număr și mai mare de uh, refugiați. În ce privește violența pe motive de apartenență sexuală, acest uh, plan are o componentă foarte uh, importantă pe această linie s-au luat multe măsuri de către mulți actori. Este foarte clar că noi și guvernul facem tot ce putem pentru a proteja femeile și pentru a ajuta pe cele care au fost victimele violențelor sexuale. Și un comentariu din partea mea. Am auzit că anul trecut 85.000 de oameni uh, au fost strămutați. Din acești 85.000, vreo 8.000 au ajuns în Europa. Este foarte important ca numărul oamenilor primiți în Europa să crească, pentru că e numai începutul ce s-a întâmplat acum. Avem nevoie de mai multe um, realocări pe măsură ce avansează criza. Mulțumesc. Acum dacă o să doamnei Nosworthy. Vreau să răspund comentariilor despre hrana uh, în școli. În Irak, Siria, regiunea Sur- uh, Siriei, uh, sudul Sudanului, în multe locuri din lume, noi riscăm să ne confruntăm cu o întreagă generație care să creadă că violența este răspunsul și că nu poți să avansezi decât prin conflict. Ce facem cu programul alimentar mondial este că atunci când avem finanțare, și noi suntem o organizație care depinde numai de finanțarea voluntară, noi lucrăm cu comunitățile și guvernele locale ca să avem programe de oferire de uh, uh, mâncare caldă la școală, pentru ca acești copii să fie motivați să vină la școală și să rămână la școală. Avem asemenea programe în Siria și în sudul Sudanului, în Sudanul de Sud, mă scuzați, și în multe alte locuri din lume unde vedem că avem nevoie de securitate alimentară și că aceasta merge mână în mână cu educația. Și lucrăm și cu alte agenții în strânsă cooperare cu UNICEF-ul și altele ca să fim siguri că nu vom pierde complet o generație. Recunosc importanța acestei situații. Vreau de asemenea să răspund la comentariile asupra Turciei. Guvernul din Turcia a fost deosebit de generos în ce privește um, sprijinul acordat refugiaților și mai ales în ce privește sprijinul acordat programelor de alimentare. Mulțumesc, acum mi-a cerut să ia cuvântul domnul uh, Engeland. S-au spus multe lucruri bune. Mă bucur de faptul că mai mulți oratori au arătat că avem nevoie de o soluție politică. Europa poate să ajute poate să ajute puterile regionale să nu mai fie rivali, ci să simtă mai apropiați. Ce vedem acum este un efect de domino. Că când se întâmplă uh, evenimente mm, triste, oamenii se află într-o situație și mai grea, pentru că nu numai că trebuie să-și părăsească casele, dar acolo unde ajung nu sunt primiți cu brațele deschise, se simt uh, uh vizați, stigmatizați și există această uh, atmosferă de disperare totală. Tot ceea ce nu vom face în următoarele luni îl vom regreta zeci de ani. Și s-ar putea să aibă loc și mai multe uh, strămutări și o agravare și mai mare a conflictului. Avem nevoie de acest mecanism de acțiune, um, um, acțiune rapidă, un mecanism la care și noi participăm, multe ONG-uri. Și vedem cât de disperată este situația. Și s-ar putea să nu mai putem să facem nimic pentru a ajuta pe acești oameni. Și atunci când și speranța a murit, totul se poate întâmpla. Educația. Da, sunt de acord cu ce a spus uh, doamna deputat. E adevărat că uh, acești oameni strămutați au nevoie de acces la educație pentru ca o generație să nu fie complet pierdută. Dar educația face parte din acest plan, deci uh, finanțați planul Irakul nu este într-o situație disperată, putem să um, facem în așa fel încât zile mai bine să revine. Acum are cuvântul domnul Iusef. Iusef. Mulțumesc! Nu vreau să repet ce au spus antevorbitorii, sunt de acord cu multe dintre cele afirmate, n-aș putea să răspund la toate întrebările, dar tot spun și repet că conflictul din Irak există de mult timp, nu a apărut în urmă cu 18 luni. Guvernele din Irak, din regiunea Kurdistan, suferă de mult timp. Ce facem noi astăzi și ce cer organizațiile internaționale este să pună un pasament pe o rană. Sustenabilitatea face parte din programele tuturor aud uh, observații despre uh, lungimea acestui conflict. Avem oameni aici care ne pot spune când a început problema. Unii v-ar spune că chiar și de pe vremea um, embargoului. Oricum, situația actuală va avea repercusiuni pe viitor, așa cum știm de ceva timp deja. Acum dau cuvântul doamnei Chung Kang Gan, care este secretar general adjunct pentru ajutor umanitar și coordonator adjunct pentru ajutor și situații de urgență. Mr. Chair, and thank you also. Vă mulțumesc, domnule președinte, și țin să mulțumesc tuturor vorbitorilor din prezidiu și celor din public pentru observațiile foarte pertinente formulate. În ceea ce, ca răspuns la întrebarea Canadei, ei bine, abordarea noastră este una inovatoare pentru că situația s-a deteriorat foarte mult și este un răspuns al echipelor noastre de teren de la fața locului. Este vorba despre un răspuns pentru nevoile urgente. După cele șase luni pe care le acoperă acest plan, uh, vom uh, lansa un nou plan Țin să mulțumesc din suflet Parlamentului pentru faptul că ne-a reunit aici și că ne-a um, oferit posibilitatea de a discuta chestiunea Irakului. Este nevoie de aceste discuții, este nevoie de atenție și este nevoie să se lanseze un semnal de solidaritate pentru poporul irachian. Ați auzit uh, lucruri îngrozitoare despre ce se întâmplă acolo. Încă o dată trebuie să îi aplaudăm pe cei care lucrează pe teren. Înainte de toate să aplaudăm pe Liza Grande. Oamenii aceștia mobilizează toate mijloacele posibile pentru a veni în ajutorul um, persoanelor care au nevoie. Cred că um, planul de răspuns umanitar este unul dintre cele mai bune astfel de planuri pe care le-am putut vedea vreodată. Este foarte riguros, foarte bine gândit și cred că are nevoie de sprijinul nostru al tuturor. Sunt circumstanțe extrem de dificile în care principiile din dreptul umanitar internațional uh, și uh, drepturile omului sunt încălcate zi de zi și asta reprezintă provocarea din punct de vedere al protecției despre care s-a vorbit. Și tocmai de acest, de, da, din acest motiv aceste elemente sunt subliniate în planul de răspuns umanitar. Situația, precum s-a spus, se va înrăutăți. Însă, între timp, avem obligația pentru persoanele care încă nu și-au pierdut speranța. Speră, așa cum spunea unul dintre vorbitori, că cineva le va veni, va veni să-i salveze. Trebuie să întreținem această speranță în ciuda situației care cu siguranță se va înrăutăți în următoarele luni. Facem un apel disperat la actorii politici și din uh, domeniul securității pentru a pune capăt acestei nebunii. Vă rugăm să ne ajutați până atunci cu finanțare pentru a putea și noi ulterior veni în ajutorul oamenilor din Irak. Încă o dată vă mulțumesc uh, tuturor, mulțumesc Parlamentului European și ECO pentru uh, coorganizarea acestui eveniment alături de noi. Ne implicăm foarte serios în această dezbatere și în toate aceste discuții și sperăm ca mesajul de solidaritate să ajungă cu adevărat la poporul irachian. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și pentru a încheia avem șansa să-l avem alături de noi pe domnul comisar Sastilianides, care este comisar pe chestiuni umanitare, așa că am să-i dau cuvântul. Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, domnul, domnul secretar, secretar uh, general Kang, doamnelor și domnilor, țin să mulțumesc tuturor vorbitorilor de astăzi care ne-au permis să înțelegem mai bine situația din Irak. Ați prezentat elementele cheie de care este nevoie pentru a aduce un angajament umanitar mai solid. Angajamentul comunității internaționale este crucial. Așa cum am auzit din partea lui Lisa Grande, noul plan de răspuns umanitar pentru Irak aduce uh, claritate în ceea ce privește nevoile de asistență umanitară la fața locului. Ați vorbit despre suferința copiilor. Am aflat lucruri oribile. Guvernul irachian și guvernul guvernoratului Kurdistan se confruntă cu provocări uriașe. Pentru a le sprijini eforturile și pentru a sprijini coordonarea um, ajutoarelor umanitare, trebuie să ne implicăm și noi pentru a asigura servicii elementare pentru populațiile afectate, indiferent de religia, comunitatea sau identitatea acestora. Acesta este un mesaj extrem de important. Comunitatea internațională nu, îi poate, nu le poate abandona pe victimele conflictului din Irak. Însă, trebuie să acționăm astăzi și nu mâine. Așa cum spuneam și în uh, discursul meu introductiv, trebuie să garantăm un acces uh, sigur și necondiționat al asistenței umanitare. Liz, știți cât de important este acest aspect. Trebuie să stăm tot, să facem tot ce ne stă în putință pentru a le veni în ajutor oamenilor aflați în nevoie, fără a face niciun fel de discriminări. Trebuie să acordăm sprijin pe baza principiilor umanitare și pe baza nevoilor. Toate părțile beligerante trebuie să își respecte obligațiile în baza dreptului uh, umanitar internațional și drepturilor omului. Trebuie ca toate părțile beligerante să îi respecte și să îi apere pe toți civilii. Este vorba despre chestiuni cu, de, cu implicații morale. Este vorba despre un imperativ moral. Dar, dincolo de acestea, este vorba despre o premisă pentru asigurarea securității și stabilității pentru Irak, dar pen, și pentru întreaga regiune și poate pentru securitatea și stabilitatea la nivel global fără a face acest lucru, s-ar putea să uh, încurajăm conflicte ulterioare. Dacă nu luăm măsuri, vom lăsa civilii pradă organizațiilor ter- teroriste precum uh, ISIL, iar cercul violențelor nu va înceta. Dragi prieteni, Solidaritatea europeană cu Irakul este solidă și tangibilă. Acesta este mesajul pe care îl voi uh, duce în uh, decursul misiunii în Irak, delegației pe care o voi face în curând în Irak. Este expresia concretă a angajamentelor noastre. Anul trecut, Comisia Europeană și statele membre, deci întreaga Uniune Europeană, au uh, fost cel de-al doilea, cel mai mare donator umanitar din Irak. Anul acesta, până acum, am alocat 38 de milioane de euro în acțiunile umanitare din Irak. Escaladarea conflictului și a luptelor face ca presiunea să crească pe uh, umerii unor resurse umanitare deja limitate. Asta este realitatea. Uniunea Europeană a încur- și-a încurajat partenerii să asigure um, accesul la elemente de bază, și anume hrană, apă și articole igienice, mai ales în acele regiuni în care au, își caută adăpostul majoritatea persoanelor strămutate. Vom uh, trimite de asemenea 25 de milioane de uh, euro ajutor umanitar suplimentar. Asta putem face deocamdată. Angajamentul nostru este de lungă durată. Trebuie să, uh, ca atâta timp cât este nevoie, noi să fim prezenți. Uniunea Europeană va continua să fie în linia întâi a răspunsului umanitar atâta timp cât va fi nevoie. Și nu doar din punct de vedere financiar, ci și cerând respectarea dreptului internațional umanitar și a drepturilor omului, promovând soluțiile politice de asemenea. Dar trebuie să luptăm umăr la umăr, trebuie să conlucrăm avem nevoie de sprijin colectiv pentru că și răspunderea este una colectivă. Deci acțiunile noastre coordonate vor reuși cu adevărat să schimbe situația. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Vreau să mulțumesc tuturor participanților și intervenienților și să sperăm într-adevăr că această dezbatere să fie un adevărat strigăt, un apel înspre solidaritate și responsabilitate față de cei pe care dorim să-i ajutăm. Și următoarea ședință a Comisiei DEVEI are loc pe 15-16 iunie în Bruxelles și AFET va avea loc la Strasbourg. Mulțumesc!